Uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. În primul rând îmi cer scuze pentru ușoară întârziere. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, probabil ați luat cunoaștere de faptul că în 15 februarie Săptămâna trecută a avut loc un accident feroviar grav între Büsingen și Halle, în care și-au pierdut viața un număr de persoane. Printre cei care și-au pierdut viața era un angajat al Parlamentului, Claudio Cantiego, care avea 40 de ani, era Uh, director pentru media în Direcția Generală pentru Comunicare și Unitate de Presă. Acest accident a fost tragic și pentru Parlament, deci v-aș ruga să ne ridicăm într-un moment de reculegere pentru uh, cei care și-au pierdut viața. În mod normal am trece direct la ordinea de zi, dar știu că unii colegi belgieni doresc să ia cuvântul, așa încât înainte de a începe cu ordinea de zi să uh, se ia cuvântul. Știu că domnul de Said vrea să intervină, dacă domnul Dirk vrea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că ați permis acestui, acestei comisii să salute uh, dispariția victimelor accidentului. Circumstanțele sunt dramatice, nu se cunoaște încă cauza accidentului, ancheta continuă. Este clar că cu toate că căile ferate sunt un mijloc foarte sigur de transport, atunci când are loc o asemenea catastrofă, trebuie să examinăm foarte precaut motivele. Autoritățile din Belgia vor garanta că uh, se vor elucida circumstanțele și că uh, siguranța pe căile ferate belgiene va uh, crește în viitor. Se discută de asemenea și ceea ce se face în Uniunea Europeană în ceea ce privește organizarea transporturilor, un, unor măsuri feroviare europene. Au, făcut, au fost unii care au făcut comentarii în acest sens, chiar dacă nu cunosc subiectul. Ă, nu este adevărat că Uniunea Europeană nu a acordat atenție siguranței în domeniul feroviar. Chiar eu am fost raportor în această comisie al unui rap- pe un raport în legătură cu siguranța feroviară și am dorit să susținem cele mai înalte standarde de siguranță. Am colaborat cu Comisia și cu Consiliul pentru a îmbunătăți siguranța. Bineînțeles că ne exprimăm condoleanțele față de toți cei care și-au pierdut membrii ai familiei sau prieteni și față de toți cei care au fost răniți în acest accident. Sperăm că în urma acestui accident se va îmbunătăți și mai mult siguranța pe căile ferate. Într-adevăr, și eu am fost dezamăgit de comentariile care s-ar fi făcut după accident de anumite organizații din Belgia în legătură cu Uniunea Europeană și mi se pare corespunzător că ați spus ceea ce ați spus astăzi. Said? Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vorbesc în numele grupului meu și să îmi exprim condoleanțele pentru victimele acestui accident. După cum a spus colegul Sterks, Uh, căile ferate sunt sigure, însă atunci când există, are loc un accident, consecințele pot fi dramatice. Nu este rolul nostru să discutăm a cui a fost vina. Probabil că a fost o serie de circumstanțe și este dificil să ne pronunțăm acum. Însă cred că în comisia noastră trebuie să continuăm să susținem siguranța pe căile ferate, după cum am făcut și în trecut. Este uh, vorba de sistemul ERTMS, sistem care a fost discutat foarte mult în Belgia în această săptămână. Este un sistem eficient, dar acesta trebuie să fie introdus gradat. Poate însă ar trebui să discutăm între noi măsura în care Agenția Europeană a Căilor Ferate ar putea să fie consolidată pentru a garanta siguranța pe căile ferate în toată Europa. Sunt sigur că vom mai avea ocazii să uh, discutăm acest lucru. Doamna Dui? Mulțumesc, nu o să adaug prea multe. E adevărat că din respect pentru familii și pentru Parlamentul European Um, care a pierdut uh, și el uh, unii angajați, trebuie să sprijinim aceste eforturi. Și pe mine m-a supărat faptul că în Belgia unii arătau cu degetul către Uniunea Europeană ca responsabil pentru acest accident, ceea ce este inacceptabil. Bineînțeles, noi ca mm, parlamentari din cadrul Comisiei TRAN trebuie să dorim uh, o sporire a siguranței feroviare, trebuie să oferim mai mult sprijin companiilor și statelor membre pentru punerea în aplicare a sistemelor de siguranță și poate ar trebui să vedem care, să analizăm mai uh, mult condițiile de lucru ale, ale uh, conductorilor de tren, dat fiind numărul de pasageri pe căile ferate, trebuie să să garantăm uh, siguranța personalului feroviar, dar și, bineînțeles, uh, a călătorilor. Asta dacă dorim uh, ca transportul feroviar să fie mai sigur și mai folosit, mai utilizat. Bineînțeles că și eu sunt de acord că trebuie să sprijinim siguranța feroviară prin, prin diverse aspecte, bineînțeles, aspectul tehnic este foarte important, dar și aspectul condițiilor de lucru uh, este foarte important. Uh, domnul președinte, uh, am vrut să dau cuvântul colegilor din Belgia, dar dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul, o să vi-l dau bineînțeles. Îmi dau seama că uh, această situație este tragică și solemnă în același timp. Domnul Tusos are cuvântul. Θέλουμε με τη σειρά μας να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες... să-mi exprim uh, pentru familiile celor care au murit, uh, victimelor. Comisia noastră TRAN ar trebui să aibă o dezbatere uh, completă privind siguranța feroviară pentru că, iată, aici se registrează probleme foarte grave, iar eu sunt de părere că pe viitor ar fi binevenită această posibilitate de a face schimb de păreri și de a sugera măsuri pentru problemele, problemele care se ivesc. Domnul președinte, vă reamintesc că am discutat de multe ori siguranța feroviară. Domnul Kuhn. În numele grupului PPE, Vreau să-mi exprim toată compasiunea eh, celor rămași în urmă, prietenilor, rudelor, celor decedați eh, sau și celor răniți. Și mă gândesc și eh, la colegii din acest parlament, la colaboratorii noștri, care poate dintr-o pur, pur și simplu dintr-o coincidență au scăpat de această tragedie. siguranța traficului feroviar și mai ales traficului feroviar de proximitate este o temă cu siguranță, cu care cu siguranță ne vom întâlni în viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Mulțumesc și ne încheiere, doamnă Foster. Um, mulțumesc, domnule președinte, din partea ECR și eu aș vrea să exprim uh, condolențele um, pentru familiile victimelor, mai ales pentru familia angajatului Parlamentului European. Este supărător modul în care a fost acoperită această tragedie de mass media. Trebuie să um, Trebuie să fie clar pentru toată lumea că nu politicienii și nu mass media trebuie să tragă concluzii atât de devreme, înainte de sfârșitul anchetei. Acum este momentul de uh, a reflecta și de a nu minimaliza această situație foarte gravă, bineînțeles. Dacă dumneavoastră, domnule președinte, ați putea să, să scrieți uh, Ministerului de Resort uh, belgian pentru ca Uh, autoritățile belgiene și uh, prin, prin intermediul anchetei să afle care a fost cauza și asta pentru ca astfel de accidente să se evite pe viitor. Domnul președinte, dacă sunteți de acord, o să trimit o scrisoare la minister prin care uh, ne exprimăm condoleanțele și în care să ne exprimăm dorința de a primi uh, un raport oficial privind acest accident pentru a nu trage concluzii pripite. Mă uluiește faptul că de fiecare dată când are loc un accident, oamenii trag imediat concluzii. Aș vrea ca la un moment dat, până la urmă, să oamenii să poată aștepta până când avem niște rezultate și abia apoi să se pronunțe. Dar, într-adevăr, aveți dreptate. Uh, noi uh, ne exprimăm condoleanțele familiilor celor care Uh, și-au pierdut viața în acest uh, accident și sperăm, bineînțeles, că autoritățile belgiene vor, vor um, afla cauza acestui accident cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult. Acum trec mai departe la ordinea de zi propriu-zisă. Din câte am înțeles eu, camioanele noastre din Luxemburg care ne aduceau dosarele s-au blocat pe undeva, deci nu avem destule dosare, destule documentație. Ele sunt blocate undeva pe drumul de la Luxemburg-Bruxelles. Aveți dreptate, doamnă Foster, nu doar în Anglia se blochează totul când, de îndată ce cade primul fulg de nea, dar o să rezolvăm și această problemă, vă promit. Primul punct, adoptarea proiectului de ordine de zi. N-am primit nicio uh, solicitare de modificare, astfel încât se considera adoptată. Adoptarea procesului verbal de la ultima noastră întrunire, dacă nici aici nu se semnalează probleme, merg mai departe. Uh, la raportul domnului Van Dalen privind politica maritimă, îmi cer scuze, domnule Van Dalen, că am întârziat puțin. Înțelegeți motivele pentru care am avut această întârziere. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domn, domnule președinte, dragi colegi, mă bucur că pot să vă prezent, prezint acum acest uh, raport și chiar mi-a făcut o plăcere să uh, mă ocup de tema raportului meu. Aș vrea să exprim și un compliment uh, la adresa Comisiei pentru că, iată, am uh, primit un document foarte cuprinzător din partea ei și aș face acum câteva observații și adăugiri uh, la acestea. Mă bucur că, în ciuda acestei crize, care afectează inclusiv sectorul naval și maritim, uh, avem totuși impresia în urma discuțiilor din uh, ultimele zile că uh, situația pare să se redreseze încet încet. Primele indicii au apărut deja în acest sens. Așadar, trebuie să ne gândim încă de pe acum care vor fi, care ar trebui să fie temele uh, principale de dezbatere pentru sectorul maritim și naval. Comisia a prezentat un document cuprinzător un document care a fost deja uh, suficient uh, pentru a lua contactul cu uh, raportorii din umbră și pentru a uh, încerca să stabilim câteva priorități care sunt importante și pentru Parlamentul European. Permiteți-mi, domnule președinte, să insist doar asupra acestor chestiuni pe care le consider prioritare pentru Parlament Uh, unele dintre ele fac parte din propunerea comisiei, altele nu. În primul rând, trebuie să ne gândim că uh, sectorul maritim este unul cu distribuție uh, globală prin excelență și este un sector care are foarte importante punți de legătură cu alte sectoare, cum este cel aerian și cel de transporturi terestre. Oricum, dimensiunile transportului maritim sunt globale și de aceea și uh, orice evoluție pe, uh, în domeniul acestor uh, politici maritime are implicații globale. Deci trebuie avut în vedere acest lucru. În al doilea rând, în ce privește semnificația, importanța acestui sector maritim, trebuie să spunem că în special pentru Europa, pentru economia europeană, pentru viața noastră de zi cu zi și pentru transportul uh, de zi cu zi al mărfurilor în Europa, uh, acest sector este unul esențial. Nici nu uh, pot să supraapreciez această importanță. De fapt, am arătat acest lucru și în raport așa cum am dedicat și un capitol întreg în raportul meu ajutoarelor de stat care se oferă în acest sector al transporturilor navale și maritime. Când este vorba de sectorul maritim, și despre modul în care uh, ar putea fi uh, abordate aceste ajutoare de stat, uh, mi s-a propus uh, elaborarea unui, pro- unei propuneri de unui proiect de rezoluție a Parlamentului European. Um, este drept că uh, în această chestiune a ajutorilor de stat, uh, uh, cei de la competitivitate, de la competiție ar trebui să fie um, coordonator, dar oricum chestiunea ține de propunerea comisiei, deci comisia trebuie să rezolve aceste dileme. În raportul meu am făcut mai multe propuneri în lumina constatărilor uh, Uh, care sunt reținute acolo. În Europa, în general, uh, forța de lucru, deci inclusiv în acest sector, uh, îmbătrânește și desigur că acest lucru face să sufere și sectorul naval și maritim. Vreau să arăt, am arătat în raportul meu care sunt dificultățile inerente ale acestui fenomen, dar am arătat și care sunt diferitele clustere, diferitele subsectoare în care sunt însă inedite și speciale. Mă refer, de exemplu, la cercetarea, Eh, la știința care se asociază cu eh, transporturile maritime și navale, la transporturile navale de interior. Deci nu este vorba doar de transportul de morfuri când ne referim la transportul naval și sectorul naval și eh, maritim. De asemenea, sectorul inspecție, domeniul inspecției în sectorul naval și maritim mi se pare foarte important, nu pentru că eu provin din Eh, tocmai acest eh, domeniu al inspecției, ci pentru că nu dorim eh, să sufere calitatea în domeniul naval și în același timp vrem să, să păstrăm un Uh, avantaj de competitivitate, deci trebuie să avem grijă ca acest, aceste inspecții pe viitor să fie cel puțin la fel de uh, riguroase, dar ca acestea să nu împiedice uh, să nu împiedice dezvoltarea sectorului. În ce privește impactul asupra mediului, mă refer în special la rutele intercontinentale și la modul în care acestea afectează mediul înconjurător, m-am referit la petrolierele care poluează. Mm, există mai puține vase eh, de coastă care eh, poluează, mai degrabă mari poluatori sunt acele mari eh, nave care circulă pe rute transcontinentale. de aceea ar trebui insistat pe noile tehnologii care evită aceste poluări. Eu am uh, uh, lucrat în Marli, marina neerlandeză și am oarecare experiență, dar pot să spun că cel puțin în ce privește transportul maritim și respectiv naval intern, uh, aici uh, noile tehnologii, noile motoare pot, uh, ar putea reprezenta un mare pas înainte, acolo s-ar putea progresa mult. Același lucru se poate spune și despre porturi. Există deja unele porturi verzi uh, în Europa. Uh, cum s-a ajuns la acest lucru? Există posibilitatea de a uh, fi exceptat de la unele taxe sau de a plăti taxe portoare reduse în cazul în care tehnologia vaporului permite un grad mai mic de poluare. Eh, eu aș vrea să știu însă eh, în, aceste, în această privință când dorește să ne prezinte eh, Comisia programul său de acțiune și sunt foarte curios să aflu și care sunt reacțiile noastre. Mulțumesc! Mulțumim pentru acest raport. Acum Um, se pare că am avut o problemă tehnică cu temperatura aici, la început cam încinsă, acum am dispus să se răcească puțin, dar asta doar ca observație pe marginea temei. Domnul Comisacos, acum. Mulțumesc foarte mult. Uh, în comisia noastră și uh, Parlamentul European uh, s-a făcut o propunere de rezoluție ceea ce privește obiectivele strategice pentru o politică europeană a strategiilor uh, maritime până în 2018. Uh, Acest lucru este foarte important, mai ales uh, în momentul de față în care ne confruntăm cu um, o situație mai dificilă, dat fiind criza economică, care afectează negativ transporturile maritime în Europa. În ceea ce privește liniile orientative și în ceea ce privește uh, planul uh, domnului Van Dalen, trebuie să spun că sunt de acord cu unele rezerve, bineînțeles, fiindcă unele aspectele, unele aspecte necesită o dezbatere mai uh, profundă. Transportul maritim în Europa se confruntă cu trei provocări importante. Toate aceste provocări țin bineînțeles, de acest domeniu, dar uh, una dintre ele se referă la un factor exterior. Este vorba de nevoie de a îmbunătăți uh, nivelul uh, calității activității profesionale. Aici este nevoie și de atragerea Uh, angajaților în acest sector, o problemă gravă în Europa, pentru că statisticile nu ne dau motive de bucurie, arătând că interesul a scăzut în rândul tinerilor în ceea ce privește obținerea unui loc de muncă în sectorul maritim, care este un sector crucial pentru economia europeană. Trebuie să vedem care sunt mijloacele cele mai uh, Uh, bune de inversarea acestei situații sau cel puțin de încercarea amelior, a, uh, să încercăm să o ameliorăm. Din, uh, din partea noastră ar putea veni unele programe de formare pe termen lung pentru a îmbunătăți condițiile de muncă pentru personal din domeniul maritim. De pildă, am putea să încercăm Uh, sporirea membrilor echipajului pentru a uh, rezolva problemele legate de oboseală, de pildă. Am putea să ne gândim uh, în egală măsură și dacă am putea avea și alte inițiative în ceea ce privește numărul echipajului, iar politica noastră ar trebui să fie mai cuprinzătoare pentru a putea atrage mai mulți tineri în acest domeniu. A doua provocare o reprezintă competitivitatea la nivel internațional. Aici trebuie spus că transporturile maritime europene, în ciuda faptului că uh, au um, o rentabilitate foarte o, uh, importantă, um, se confruntă cu probleme de competitivitate, mai ales în ceea ce privește țările terțe. Trebuie să Eh, ne gândim eh, ce am putea face în termen de sprijin. Știu că domnul raportor are rezerve în ceea ce privește acest eh, aspect, dar trebuie să ne gândim la posibilitatea unor ajutoare de stat, unor forme de sprijin pentru pentru domeniul maritim. Știm că avem ca orizont anul 2018 și am putea să ne gândim la posibilitatea acestor ajutoare sociale pentru, pentru, a, pentru navele cu um, pavilion, sub pavilion european. În al treilea rând, este vorba despre mediul înconjurător și modul în care transportul maritim, maritim are efect asupra mediului înconjurător. Aici aș dori să vă spun următorul lucru. Acest raport conține o propunere foarte interesantă la numărul 16 al acestui document. Este vorba de un fel de sistem bonus-malus pentru ambarcațiunile care, uh, care nu poluează, care sunt mai ecologice. Această propunere este foarte interesantă, dar trebuie discutată în profunzime. Bineînțeles, avem timp ca în cadrul comisiei noastre să um, ne dăm seama cum, care este contextul acestei propuneri din partea raportorului. Ar trebui să uh, ne lămurească și în ceea ce privește acest punct 16, unde se cere Comisiei și statelor membre să examineze și alte metode, cum, cum ar fi, de pildă, un impozit privind uh, combustibilul folosit. Această um, idee nu este foarte clară și aș dori ca domnul raportor să ne dea unele lămuriri pentru a putea înțelege ce, uh, care este obiectivul vizat aici. Însă, în mare parte, cum am mai spus, sunt de acord cu acest uh, raport și uh, în ceea ce privește uh, ultima provocare, fiindcă m-am, m-am referit la trei provocări cheie, plus un element exterior. Uh, e vorba de pirateria internațională. Iar aici vreau să vă spun că uh, raportul nu este prea îndrăzneț în ceea ce privește combaterea pirateriei pe mare punctul 15, care se referă la acest uh, subiect, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mai dezvoltat, uh, i s-ar putea, ar putea să fie îmbogățit cu noi idei și orientări. În ciuda acestui fapt, uh, în ciuda faptului că nu ține acest lucru neapărat de competența comisiei noastre, am putea să avem un, totuși un schimb de păreri și ar trebui să existe aici o mai bună înțelegere între Uniunea Europeană și ONU în ceea ce privește uh, lupta împotriva pirateriei și să se țină cont și de chestiuni de dezvoltare aici. Trebuie să ne gândim uh, la uh, țările sursă ale pirateriei, uh, țările de unde provin pirații și să ne gândim la uh, rolul pe care îl are lipsa legislației uh, și aici o să mă opresc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, uh, pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre acest raport foarte interesant. Domnul Flakenstein. Ja, yeah. Domnule președinte, mai întâi vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și vreau să mulțumesc și raportorului pentru acest uh, document. Acest raport uh, cuprinzător însă va avea un impact doar dacă va fi uh, precedat de un, o foaie de parcurs legislativă din partea Comisiei. În același timp, sper ca ceea ce dezbatem noi aici să fie inclus în Cartea Albă privind uh, sectorul transportului. Sunt o serie de puncte și aspecte cu care suntem de, a, de acord, uh, îndeoseb în ce privește evitarea uh, reînregistrării, apoi în ce privește îmbunătățirea aspectelor tehnologice și chiar și în privința caracterului internațional al uh, transportului maritim. Ne bucură că Organizația uh, Maritimă Internațională uh, are și ea un rol din ce în ce mai important în această privință. În ce privește ajutoarele de stat, trebuie să mai rediscutăm acestea, să, să reasă foarte clar că aici poate fi vorba doar de ajutoare, ajutoare pentru nave europene sub pavilion european și în acest context uh, solicităm ca liniile de uh, orientare uh, pentru acest domeniu să fie prezentate de comisie cel târziu până în august 2010. De asemenea, avem nevoie de linii Uh, directoare și pentru ajutoarele care ar urma să fie acordate în viitor porturilor. Câteva aspecte, nu vreau să repet uh, lucrurile care au fost deja spuse, dar vreau să spun ce este important pentru noi. În primul rând, ați vorbit de instruirea uh, personalului din domeniu și de lipsa de personal calificat din acest domeniu maritim Cred că dincolo de declarații de intenție, trebuie să uh, ne gândim în ce uh, măsură vrem uh, să solicităm în mod concret din partea Comisiei elaborarea unei programe de lucru, de pro, unui program de instruire. În ce privește aspectele de mediu, ne exprimăm în favoarea instituirii unor zone de supraveghere a emisiilor de gaze toxice. Însă, trebuie avut în vedere un aspect foarte important, însă, adică nu trebuie să creștem prin aceste măsuri de supraveghere costurile transportului fluvial și maritim astfel încât transportul să se redirecționeze către sectoarele terestru și feroviar. În același timp, vrem să păstrăm echilibrul în ce privește competiția în plan european. Un al treilea eh, aspect, short sea shipping, transporturi maritime de scurtă distanță. Ne bucurăm de posibilitățile enunțate aici pentru exploatarea eh, deplină a potențialului maritim, însă Uh, ne supără faptul că acest capitol a fost doar menționat uh, uh, oarecum marginal și nu ca o prioritate. Întotdeauna s-au anunțat măsuri de ameliorare a uh, Uh, flotei maritime. Am dorit ca și în această privință, prin, prin programe de casare coerente, să se facă mai mult. Permiteți-mi să mai aduc în discuție și un alt punct. Cred că trebuie să vorbim despre o, o uh, revizuire a mandatului EMSA Credem că acest mandat uh, trebuie extins și asupra investigației, investigării unor noi posibilități tehnologice care să aibă un impact favorabil asupra mediului. Credem de asemenea că EMSA ar trebui să obțină și uh, competențe operative mai mari. Și vă dau un exemplu. EMSA controlează școlile de pregătire a personalului, dar nu are niciun mijloc de a promova specializarea în domeniu. Rapoartele EMSA sunt depuse aici la Bruxelles. Eh, eu nu cred că acest sistem este unul coerent. Și, domnule președinte, ajung eh, la final. Cred că eh, ar trebui îmbunătățită și consolidarea conectării porturilor la rețelele de transport european, uh, fără o bună planificare a acestor, uh, acestor legături, însă nu cred că putem vorbi de un viitor uh, foarte strălucit pentru noi. Mulțumesc! Heel kort, onze schaduwrapport... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Savisas, raportorul nostru din umbră, nu, văd că nu este aici, presupun că a avut o problemă de transport. Doamne Vandale, suntem de acord cu raportul dumneavoastră grupul nostru. Mă bucur că ați eh, subliniat cât de este important transportul maritim în Uniunea Europeană, nu doar din punct de vedere financiar, ci și în legătură cu procedura de cercet, procedurile de cercetare. Și ați pus accentul pe tensiunile între abordarea globală și cea locală a transportului în Uniunea Euro- Europeană, pentru că nu vrem să luăm decizii care să Uh, dăuneze formării în industrie. Este foarte important din punct de vedere al pașilor pe care vrem să îi luăm, fie că este vorba de măsuri la bord sau la mal, acestea, aceste măsuri depind de persoanele recrutate pentru a uh, efectua aceste atribuții și mă bucur că ați menționat acest lucru. Just, just de remarque. Am doar două remarci, domnule președinte și domnule raportor. Două remarci rapide, pentru că raportul dumneavoastră se referă la o serie de puncte interesante. Am dori să fie mai orientat pe ideea mării europene, a unui spațiu maritim european și ca obiectivele de transport maritim 2018 să fie puse în perspectivă mai clar în legătură cu acest spațiu maritim european. A doua mea remarcă privește chestiunea reducerii poluării în cazul anumitor nave, în special la nivelul azotului și al oxidului de sulf și emisiei de particule fine. Uh, subliniați la punctul 14 în raportul dumneavoastră că aceste măsuri de reducere dorite trebuie să fie adaptate la nivel mondial pentru a evita distorsiunile de concurență. Vreți să spuneți că Vă gândiți că aceste reduceri trebuie să intervină la nivel mondial înainte ca flotele europene să le aplice. Noi credem că Europa în acest domeniu și în altele trebuie să dea un exemplu și să fie în avangarda acestor măsuri de reducere a poluării. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte câteva observații. Domnul Van Dalen a redactat un proiect de raport extrem de bun. Ca de obicei, aș dori să pun accentul pe câteva puncte din perspectiva britanică. Există câteva preocupări în legătură cu emisiile de gaze cu efect de seră Uh, trebuie să se înainteze spre un acord global în legătură cu emisiile uh, maritime. Și acest lucru trebuie să uh, fie privit cu precauție, în special orice măsură de a se schimba lucrurile în IMO. De asemenea, nu trebuie să avem poziții diferite în Organizația Maritimă Internațională, uh, atâta timp cât vrem să avem o opinie comună a Uniunii Europene. Nu aș fi în favoarea unui text în uh, rezoluție care cere statelor membre să ratifice regulile de acum. De asemenea, un pavilion european. Nu sunt sigur unde sunt, merg discuțiile în legătură cu un asemenea pavilion în delegația noastră, am convenit că există pavilioane ale statelor membre și nu vedem niciun fel de rost al unui asemenea pavilion european. Domnul Tusas. Comunicarea Comisiei Europene, care se numește Obiective și sugestii, sugestii pentru politica europeană privind transportul maritim subliniază o strategie pe termen lung a Uniunii Europene ceea ce privește transportul maritim. Obiectivul, obiectivele strategiei europene, obiectivul strategiei europene reprezintă sporirea competitivității. Este vorba de rentabilitatea flotelor și mai ales se vorbește despre faptul, de se vorbește despre raportul cu privire la competitivitate a companiilor de transport uh, maritim, dar nu se face nicio referire nici în textul comisiei, nici în raportul uh, nostru la procentul de 80% din uh, flota europeană pe care o dețin statele membre. Este vorba de Grecia, Marea Britanie, Germania, Olanda. Sincer vorbind, cum putem să nu spunem nimic în fața unor fenomene atât de grave recunoscute de mm, organismele internaționale? Să ne gândim și la Uh, studiile care s-au făcut pentru aceste cifre, pentru a se ajunge la aceste cifre. Vă spun foarte sincer că uh, aici este acest lucru notă lipsă de seriozitate. Haideți să punem capăt acestei situații. Din punctul meu de vedere, am avut o dezbatere dar trebuie să se ține cont de faptul că aceste companii de transport uh, maritim folosesc uh, infrastructura care există și desfășoară activități comerciale și uh, din 2013, uh, din 2003 uh, până în 2008 profitul înregistrat a fost foarte ridicat. Uh, salariul mediu anual al directorilor acestor întreprinderi era de 240.000 de dolari pe an. S-a vorbit și despre aici, despre capital uman și despre uh, rolul uh, Uh, acestor, acestui personal. Personalul a fost înlocuit uh, timp de mulți ani și trebuie să vedem acum care sunt consecințele acestui fapt. Foarte mulți lucrători au ieșit din sectorul maritim și care au fost înlocuiți cu uh, mână de lucru mult mai ieftină. Aici vorbesc despre cifrele OMI, Organizației Maritime Internaționale. Sunt, aceste lucruri sunt foarte grave. Eu aș putea să, să mă opresc aici, dar iată, se spun multe lucruri și trebuie să... și s, s, sunt multe lucruri de spus care țin de compet, competitivitate. Ehm, sunt, se pun și probleme ale fiabilității în uh, sectorul maritim, iar aici discutăm uh, aspecte legate de ajutoarele oferite armatorilor. Și aici ar putea să, acest lucru ar putea să fie folositor când vorbim despre folosirea noilor uh, tehnologii. Până la urmă, uh, e nevoie de o nouă politică în acest domeniu care unde este vorba de vieți omenești, de impactul asupra mediului înconjurător, trebuie să insistăm să se ia măsuri concrete și în ceea ce privește Organizația Mondială, Organizația Maritimă Internațională. Există această carte care trebuie să fie propusă de Uniunea Europeană în ceea ce privește transportul maritim și aceasta trebuie să fie discutată uh, Um, pe larg și alături de alte organizații internaționale pentru a ne putea prezenta perspectiva noastră. Există niște probleme grave. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cu, cuvântul, domnule președinte, și o să conchid spunând următoarele. Ce se va întâmpla cu um, uh, cu comunicarea noastră, pentru că, uh, iată, uh, prețul biletelor a crescut foarte mult și în continuare se vorbește despre ajutoare. Cine are de, pe un, de, de câștigat de pe urma acestor profituri? Iată, din acest motiv trebuie să avem uh, o dezbatere mult mai amplă înainte de a putea să luăm măsuri. Vă mulțumesc. Doamna Țicău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori și eu să-l felicit pe domnul uh, Vandalen și aș, pentru raport și aș vrea să fac câteva mici observații Uh, pe de o parte, în ceea ce privește politica maritimă de transport, cred că este esențial să fie asigurată comodalitatea în uh, porturile maritime. Mă refer atât la cele situate uh, la mare, dar și a celor situate de-a lungul fluviilor, dar în segmentele maritime. Uh, de asemenea, este extrem de important să aveți în raportul dumneavoastră un capitol mai amplu privind politica industrială. Mă refer aici la politica industrială care este legată de politica maritimă de transport. Uh, voi da un exemplu, șantierele navale, atât uh, situația locurilor de muncă, a personalului tehnic, a forței de muncă calificate, dar nu în ultimul rând a producție care, din păcate, a scăzut uh, foarte mult uh, în această perioadă. Uh, un alt element cred că este, care cred că ar trebui menționat în raportul dumneavoastră se referă la dezvoltarea economică și aici mă refer la zonele Portofranco. Cred că este important ca aceste zone să fie menționate în raportul dumneavoastră. De asemenea, cred că este nevoie pentru a asigura un anumit nivel de sigurană a transportului maritim să existe acele centre de intervenie în situaii de urgenă Uh, situate în anumite porturi uh, maritime. De exemplu, în cazul Mării Negre, ar putea fi situat un astfel de centru la Constanța. Ultimul element pe care aș vrea să-l menționez se referă la uh, siguranța transportului maritim. S-a vorbit deja despre cazurile de piraterie, dar vreau să atrag atenția că există încă țări, state ale Uniunii Europene care se află încă pe lista neagră și pe lista gri a memorandumului de la Paris. Și cred că nu este suficient să menționăm în raport faptul că fiecare stat membru ar trebui să fie, să se, să fie situat undeva cât mai sus în lista țărilor conform clasificării memorandumului de la Paris, ci ca toate să fie în lista albă. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Just briefly from my, myself. Mulțumesc, doamnă Țicău. Vreau să vă spun și eu câteva lucruri. Doamna Țicău a acoperit în mare parte ceea ce voiam să spun, dar trebuie să avem grijă că în Uniunea Europeană sunt încă unele uh, uh, state membre care apar pe lista neagră a memorandumului de la Paris. Uh, această situație este îngrijorătoare, așa cum a spus și doamna Țicău. Drept avem alături de noi reprezentantul Comisiei Domnul Teologhitis, sper că v-am pronunțat uh, bine numele. Da, într-adevăr, uh, ați încercat să-mi pronunțați numele cum trebuie. Mă onorează acest lucru. Vreau să mulțumesc domnului Van Dalen pentru uh, raportul său și pentru laudele pe care le-a exprimat la adresa activității noastre. Această comunicare a fost foarte consultat, s-a, bucurat de consultări în rândul Uh, reprezentanților uh, acestui sector, um, ceea ce este spre avantajul tuturor, bineînțeles. Cred că observațiile din acest raport uh, oglindesc grija cu, oglindesc grija cu care s-a um, redactat acest raport. Nu vreau să mă refer aici la fiecare observație ridicată, dar vreau să vă asigur că um, în în cea mai mare parte, noi uh, uh, suntem deja în. Uh, noi încercăm să soluționăm deja aceste probleme, cum ar fi atragerea tinerilor în acest uh, domeniu, domeniul maritim, pirateria și așa mai departe, competitivitatea mm, și lipsa acesteia care decurge din regimul fiscal uh, Um, aceasta s-ar putea să fie nuanțată diferit, dar până la urmă Comisia are ultimul cuvânt de spus aici. În ceea ce privește competitivitatea um, porturilor europene și acest uh, aspect este luat în considerare în ceea ce privește dezbaterea privind um, rețelele transeuropene, în ceea ce privește uh, transportul maritim pe distanțe mici uh, și acest subiect uh, și acestea vor fi luate în considerare și uh, toate aceste subiecte vor fi incluse în foaia de parcurs pe care o vom uh, publica uh, la toamnă, probabil, ceea ce înseamnă că um, proiectul acestui document este deja gata, dar trebuie să ne consultăm cu părțile interesate Administrației și, uh, și părțile implicate, după care vom publica acest document. Singura chestiune o reprezintă faptul că orientările fiscale vor fi gata în 2011. Am dori să putem avansa acest termen, dar nu se poate din cauza procedurilor. Acest proces are două etape. Mai întâi proiectul de document și consultarea publică, după care avem uh, documentul final al Comisiei, iar toate aceste etape uh, iau destul de mult timp și nu putem să ne angajăm la o dată anterioară. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest raport care este foarte încurajant pentru comisie în activitatea sa și um, membrilor comisiei care au luat cuvântul și cărora vreau să le spun că observațiile lor um, vor fi luate în considerare cu toată seriozitatea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Dalen. Doriți să las cuvântul? Ja, voorzitter, zijn een paar Domnule președinte, vă mulțumesc. Eu am primit uh, unele întrebări concrete la care voi reveni, dar voi avea și alte observații noi. O observație generală mai întâi. Eu, în raportul meu, m-am concentrat în mod conștient asupra unor teme pe care eu le consider importante. Sigur, este simplu să tratezi tema transportului maritim uh, în termeni generali. Uh, se pot scrie foarte multe, de aceea am vrut să mă concentrez asupra 6-7 teme pe care le-am ales după cum le-am considerat eu mai importante. Um, este aportul nostru al Parlamentului pentru a trata în prezent această uh, chestiune a transporturilor navale și maritime. De aceea am ales aceste 6-7 priorități. Sigur, înțeleg că dumneavoastră ați dori să, să existe uh, și mai multe uh, teme sau să existe o abordare mai generală, generalistă. Dar, oricum, eu am insistat să mă concentrez asupra acestor domenii colega Cononțacos, care din păcate a părăsit sala, m-a întrebat eh, ce se întâmplă de fapt la punctul 16. Ce trebuie, ce trebuie să înțelegem prin eh, aceste taxe asupra eh, combustibilului? Eu încerc prin această acest punct 16 să sugerez comisiei să ia în vedere și unele alternative. mă gândesc bună oară la uh, combustibil uh, cu conținut crescut de sulf, de dioxid de sulf, care sunt uh, foarte poluante, care ar trebui accizate mai mult decât combustibilul mai puțin poluanți. Acestea, uh, cred, sunt niște mecanisme care ar putea să stimuleze acele companii care uh, ar fi dispuse să, fie, să utilizeze combustibili mai puțin poluanți. Iar cine dorește în continuare să uh, polueze, să și simtă asta în buzunarul său. Nici mai mult, nici mai puțin nu trebuie spus față de asta. Apoi, în legătură în legătură cu acest concept, am elaborat și un concept conform căruia un vas care este mai puțin poluant ar urma să plătească taxe mai puțin, taxe portoare mai reduse și asta am imaginat eu cu acel concept de sistem bonus-malus. Deci vrem să recompensăm dacă se poate spune așa, vrem să recompensăm un comportament ecologic în uh, transportul maritim și fluvial. Apoi mai există și uh, alte întrebări care mi-au fost adresate din partea uh, colegilor, alte observații. Uh, mă întreb dacă veți concretiza aceste întrebări și observații și prin niște amendamente. Uh, colegii de la PPE au sugerat, de exemplu, crearea unui prag minim pentru echipajele navelor. Nu știu dacă acest lucru este bine, dar cred că este mai bine să stabilim niște standarde minime în ce privește condițiile de lucru, pentru că navele sunt foarte diferite, au o încărcătură diferită care trebuie gestionată, manipulată în mod diferit. Deci nu cred că un număr minim al echipajului ar soluționa problema dar sunt sigur că vor apărea propuneri concrete prin, sub forma unor amendamente. Apoi a venit în vorba și problema reînregistrării vaselor de, deseori sub pavilion străin și tocmai de aceea am uh, încercat să imaginez unele măsuri prin care s-ar putea uh, preîntâmpina această reînregistrare sub pavilion străin a navelor. Cu siguranță că aceste măsuri nu sunt exhaustive, dar sunt o primă propunere. Iar în legătură cu propunerea doamnei uh, Țicău, într-adevăr, există încă state membre ale Uniunii Europene care încă sunt enunțate pe lista gri a Uh, companiilor și eu am solicitat ca acest lucru să se, această practică să se încheie odată pentru că uh, este o rușine că aceste companii încă nu sunt pe, incluse pe lista albă. De aceea, la punctele 23 uh, și 24 am inclus aceste observații ale mele. Domnule președinte, deocamdată atât. Aștept amendamentele din partea colegilor. Uh, și uh, uh, sper că aceste amendamente vor permite să uh, finalizez raportul foarte bine. Mulțumesc, spune domnul președinte. Amendamentele pot fi înaintate până pe 2 martie. Tratarea lor se va face pe 22 martie, votul în 23 și votul în plen în aprilie. Încă o dată, termen 2 mate pentru amendamente, discuție în comisie 22, votul în comisie 23 martie și în aprilie intrăm cu acest raport în plen. Sunteți de acord? Bine, vă mulțumesc foarte mult. Acum, în ce prive... Urmează punctul de ordine de zi, eh, eh, linii directoare privind eh, rețelele transeuropene un raport care îmi aparține și pe care îl voi prezenta în cele ce urmează. Avem o serie de amendamente, dar înainte de toate vreau să reamintesc Comisiei că la ultima noastră reuniune am încercat să cădem de acord asupra posibilității de a adopta în primă lectură uh, aceste linii directoare TEN uh, de fapt, ă, noi nu facem decât să îndreptăm niște greșeli de ordin tehnic care au fost, ă, care s-au strecurat în prima variantă și de aceea am avut ă, probleme cu integrarea unor și acceptarea unor amendamente care doreau să, reschim, să revizuiască întregul sistem. Sigur că va exista și o revizuire a acestor linii directoare TEN dar aceste amendamente, din păcate, consider că au fost uh, făcute în contextul greșit. Pentru a asigura că va exista într-adevăr un acord în primă lectură, vreau să vă rog și să vă invit să votați cele două amendamente pe care le-am uh, pregătit uh, pentru Consiliu. Amendamentele mele vin să ajute Comisia în ce privește punerea în aplicare a acestor linii directoare TEN. De asemenea, se, amendamentele doresc să includă și acele state care au aderat uh, în 2003 și deschide și o perspectivă pentru perioada 2010-2020. Apoi a existat o problemă de ordin juridic cu formularea. Um, și o nouă formulare, iată, a fost uh, acceptată de Consiliu. Deci eu cred că raportul acesta cu amendamentele mele va putea fi acceptabil pentru Consiliu și ne-ar putea ajuta să ajungem la un acord în prima lectură. Sunt trei amendamente problematice, cel din partea domnului Kramer, cel din doamna, partea doamnei Lichtenberger și unul din partea doamnei Țicău, care operează modificări substanțiale în text. Și rugămintea mea către uh, membrii este că dacă se dorește uh, modificarea acestor sunt Mă apăr atunci să se facă acest lucru atunci când vom revizui uh, liniile directoare uh, pentru TEN. Deci când vom avea o propunere nouă din partea Comisiei. Deci vreau să vă rog să uh, așteptăm uh, procedura de revizuire a acestor linii directoare. Uh, cred că momentan nu este loc pentru aceste um, amendamente. Apoi, amenamentul 20 al doamnei Țicău, mă tem că ar periclita un acord în prima lectură. Cred că Consiliul nu ar accepta așa ceva. Ehm, știu că doamna Țicău întâi este preocupată de problema ă, României și a Bulgariei, dar ă, cred că România și Bulgaria sunt acoperite de modificările din 2007 la TEN Problema este că atunci când s-au făcut modificările în urma uh, aderării celor opt 9 state membre s-au operat unele chestiuni care acum trebuie corectate acum. Deci sugestia mea sugestia mea este să rămânem la cele două amendamente ale raportorului pentru a ajunge la un acord în uh, prima lectură. Sigur, am putea accepta și mai multe, dar atunci uh, mă tem că nu am ajunge la, o uh, la un acord în prima lectură și am, am periclita și revizuirea în ansamblu a liniilor directoare TEN. De aceea, această recomandare a mea către dumneavoastră. Yeah, I'll, I'll go to Mr. Domnul Paquet din partea Comisiei, apoi uh, încă un coleg, domnul Kramer, doamna Țicău și încă cineva. Comisia, vă rog. I don't think I need to add anything. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că trebuie să adaug nimic decât că vă mulțumesc pentru activitatea ca raportor uh, și pentru eforturile dumneavoastră pentru a ajunge la un acord în primă lectură. Această Uh, versiune reformată ne permite să uh, revizuim această politică. Însă trebuie în primul rând să avem un acord din acest punct de vedere și după aceea vom putea uh, discuta revizuirea acestei politici. Sunt conștient că este nevoie de un acord cu Consiliul în legătură cu amendamentele uh, prezentate și Uh, v-aș ruga să uh, vă asigur că toate amendamentele uh, înaintate de deputați vor fi luate în considerare în timpul procesului de revizuire. Vă mulțumesc, cred că am spus 8 plus 2, însă vreau să zic 10 plus 2. Domnul Ganții? Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect important și am așteptat cu nerăbdare să ajungem la acest subiect, pentru că mi se pare că este un subiect crucial pentru comisia dumneavoastră. Însă, după cum ați spus, este și vorba de o problemă extrem de tehnică. Votul de mâine va fi punctul de început de regândire a programelor TNT în următorul deceniu. Deci, trebuie să avem un text care să nu fie contradictoriu. Amendamentele uh, merg în sensul bun pentru a avea un text final coerent. Susțin așadar aceste amendamente și nu susțin amendamentele uh, depuse de alți colegi care vor putea fi examinate atunci când vom uh, revizui Uh, cadrul TNT. Deci trebuie să adoptăm acest uh, text în prima lectură, ceea ce ne va permite să începem lucrul pentru reprogramarea uh, aspectelor de importanță mai mare. Cred că atunci când intrăm, când vom ajunge la detalii, va fi important să avem o planificare coordonată și integrată multimodală, precum și intermodală o planificare ce trebuie însoțită și de inițiativele președinției spaniole, și anume de a produce, de a înființa un fond european pentru ca aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru uh, împărtășește opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Kramer. Cred că nu trebuie să ne ferim de realitate. Și chiar dacă va mai urma și o revizuire ulterioară, susțin amendamentul doamnei Țicău acum, pentru că nu putem uh, reacționa la ceva care nu, nu există. Dacă un proces a început acum nu știu câți ani, când am avut 5 sau 10 sau 12 state membre mai puține, nu contează. Când vorbim despre acest document, trebuie să ținem cont de realitatea Uniunii Europene cu 27 de state membre. Ar fi ridicol ca acum să uh, facem trimitere la revizuirea ce urmează să aibă loc acum uh, peste 2 ani. Acest lucru nu corespunde spiritului nostru european. Suntem o Uniune Europeană cu 27 de state membre și cu fie, în fiecare document pe care îl tratăm acest lucru trebuie să iasă în evidență. De aceea solicit ca și acest amendament să fie uh, susținut. Apoi, în ce privește tehnicile acestor uh, trenuri uh, uh, uh electromagnetice, întotdeauna mi s-a confirmat că în Parlamentul acesta european niciodată nu a fost Uh, luată o decizie în favoarea uh, trenului transrapid. Este logic de altfel, pentru că încercăm ca uh, din cele patru tipuri de șine, din cele 20, 20 de sisteme de semnalizare feroviară, să facem câte unul singur. Da? Și tocmai de aceea poziția Parlamentului European a fost, și Willy Pitching a, a, a repetat acest lucru, că dacă germanii vor să facă acest lucru, atunci să o facă singur, dar asta nu are nicio legătură cu Europa sau cu uh, transportul uh, european, ci eventual cu o dezvoltare în uh, domeniul transporturilor la nivel național. E bine, acum guvernul uh, federal, în noul său program guvernamental, nu mai spune nimic despre uh, Transrapid. Deci inclusiv în Bavaria, uh, Transrapidul a dispărut ca proiect și mă întreb cum a fost inclus Transrapidul. Cred că s-a recurs la niște șiretlicuri acolo. Pentru că nu există niciun fel de hotărâre a Parlamentului din care se reasă cum a apărut acel trans, cum a fost inclus acel transrapid. Eh, Edmund Stoiber eh, eh, este inițiatorul acestui proiect feroviar și de aceea i s-a spus să nu transapis și Stoiber rapid, dar între timp susținătorii lui de odinoară l-au abandonat de mult. Și dacă vorbim despre reducerea birocrației, atunci haideți să reducem și să stergem și această chestiune. Nu știu de ce reapare acest transrapid din nou. Cred că trebuie să fim suficient de onești ca să ne susținem amendamentul. Solicit asemenea doamnei Țicău să, să susținem amendamentul nostru și să privim Europa ca o Europa 27 de state membre cu o realitate foarte concretă în teren. Mulțumesc! Doamna Țică are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, înțelegem uh, cu toții faptul că este nevoie să existe un acord într-o primă lectură, dar Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că amendamentele mele, numărul 6 și numărul 5, uh, uh, sunt, se referă de asemenea la greșelile de ordin tehnic și nu modifică hărțile, nu modifică conținutul acestor hărți. Deci uh, vreau să uh, fim cu toții de acord că aceste două amendamente ale mele sunt de ordin tehnic, care corectează, practic, greșeli care există în uh, documentul anterior. În ceea ce privește amendamentul numărul cinci, cred că amendamentul numărul patru propus de dumneavoastră, domnule președinte, este, rezolvă Uh, parial din uh, pretențiile pe care le-am introdus în amendamentul numărul cinci, cu excepția unui singur element și anume faptul că ați menționat doar actul de aderare din 2003. Consider că amendamentul numărul uh, patru ar putea fi amendat, bineînțeles, dacă veți agrea să faceți, acest lucru, uh, Uh, astfel încât să i facem referire și la actul de aderare din două mii cinci care se referă la aderarea româniei și a bulgariei. nu cred că suntem serioi ca parlament european dacă în anul două mii zece când adoptăm un document în parlamentul european facem referire la un act de aderare din două mii trei fără a face referire și la un act de aderare din. două mii cinci este adevărat că regulamentul din două mii șase ține cont de aderarea din României și a Bulgariei, dar dacă un element a fost scăpat în actualizarea acestei decizii, cred că este momentul acum ca la revizuire să fie să se țină cont de absolut toate prevederile celor două tratate de aderare. De aceea, și sunt convinsă că și Consiliul va accepta un astfel de amendament pentru că este de bun simț. În ceea ce privește amendamentul numărul 6, doresc să schimb titlul hărții cinci șase care se referă la marea neagră dar care are ca titlu românia și bulgaria. ori ne referim la marea neagră așa cum este corect chiar dacă la marea neagră au ieșire doar românia și bulgaria cred că așa cum în cazul mării baltice a mării mediterane titlul hărții este marea și numele respectiv cred că și în cazul hărții cinci șase este doar o corectare a redactării și anume titlul corect trebuie să fie marea neagră. de aceea cred că cele două amendamente ale mele sunt de bun simț corectează niște erori de redactare și de aceea v a ruga stimai colegi să susținem aceste amendamente. mulțumesc. I, Mulțumesc. Aș dori să vă spun uh, în ceea ce privește amendamentul 4. Dacă citiți amendamentul pe care l-am propus eu, uh, veți găsi o propoziție în care spune că toate statele membre vor fi incluse dacă acest amendament va fi aprobat. Deci, uh, această idee că România și Bulgaria rămân pe din afară nu este corectă, fiindcă toate statele um, membre sunt incluse aici uh, la hărțile care au fost deja incluse în decizie. Nu văd cum putem adăuga ceva când se spune toate statele membre. Deci uh, Uh, nu sunt de acord că nu sunt acoperite toate statele membre aici, toate cele 27. Astfel, cu tot respectul, vreau să susțin amendamentul 4. Intervenție fără microfon. 15 cu 10 egal 25. Dar, uh, uh, Michael, când spun toate, înseamnă 27 de state membre. Michael, nu vreau să ne certăm aici. Acesta este motivul pentru care am modificat uh, această formulare pentru, a, pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Toate statele membre înseamnă toate statele membre. România și Bulgaria intră aici. Mai, și, și România și Bulgaria pentru că au fost de acord cu acest document prin intermediul Consiliului. Nu văd care este problema în ceea ce privește uh, amendamentul șase privind Marea Neagră sunt împotrivă, fiindcă schimbă noțiunea uh, geografică de la România și Bulgaria la Marea Neagră, pentru că Marea Neagră depășește, este, mai, este un teritoriu mai mare decât România și Bulgaria. Nu sunt uh, împotriva unui alt nume în momentul în care revizuim orientările rețelelor de transport europene și nu mă opun uh, și nu mă opun nici uh, trans, uh, trenului transrapid, transrapidului. Dar uh, eu vă spun următoarele. Nu, aceste observații nu țin de acest raport, ci de următorul care reprezintă revizuirea rețelelor de transport europene și acolo o să fiți uimiți cât de, cât de mult o să pot fi de acord cu propunerile dumneavoastră, dar nu la acest raport. Ați spus că nu are nicio legătură cu Europa și cu transportul, sunt de acord, dar, eh, dar eu vreau să spun, nu are nicio legătură cu acest raport. Iată ce vreau să vă spun. De acest motiv eh, doresc să mențin poziția. În ceea ce privește mm, adăugarea anului 2005 la dată în amendamentul 4, sunt de acord dacă eh, pot avea un amendament pot avea, avea un amendament oral cum că legalitatea este asigurată pentru că am întâmpinat anumite probleme aici și dacă uh, comisiul va fi de acord, dacă toate aceste lucruri sunt respectate, sunt de acord să adaug uh, anul 2005, 2003 și 2005, dar uh, vreau să fiu lămurit că se poate face acest lucru înainte de vot. Și dacă consider eu că totul este în regulă, voi propune acest amendament oral. Dar dacă mi se va răspunde că va pune anumite probleme, atunci voi rămâne la formularea uh, inițială. Uh, Eva, după care uh, Silvia are cuvântul. O scurtă întrebare în legătură cu amendamentul Bulgaria-România versus Marea Negru, Marea Neagră. Eu, și eu consider că este corect să vorbim despre Marea Neagră. Dar în același timp vorbim de, de statele membre care sunt uh, competente, respectiv vizate. Și acolo, de fapt, este vorba de Bulgaria și România și nu de Marea Neagră. Deci, uh, uh, cred că, cred că până la urmă este important să știm care sunt statele vizate. Iar în ce privește includerea regulamentul, tratatului de aderare 2005. Nu știu dacă avem un regulament al Consiliului ca temei juridic pentru această includere. Mulțumesc. Uh. Președintele, nu, tocmai asta am zis că vreau să mă asigur și eu în legătură cu uh, temeiul juridic. Uh, și tocmai de aceea v-am spus care este problema mea și în ce privește Bulgaria-România versus Marea Neagră că e corect sau că nu e corect să facem într-un fel sau altul, nu face obiectul acestui raport. Data viitoare nu e absolut nicio problemă atunci când vom face revizuirea. Eu înțeleg foarte bine motivarea uh, uh colegilor care au depus acest uh, amendament. Deci, trebuie să, uh, trebuie să uh, ne depărtăm de tenurile originale, inițiale, ca să putem ajunge la un text reformat. Și de aceea vă spun deocamdată, din punct de vedere tehnic, haideți să rămânem la amendamentele uh, uh prezentate de mine. Uh, cred că vom putea să includem 2005 acolo, cu toate că mă uh, îndoiesc de faptul că din punct de vedere juridic, strict juridic este posibil, dar cred că putea face ceva acolo. Știu oricum că nu există hotărâre a Consiliului în această privință. Doamna Țică. Well, I Hmm, I understand. I, I, you know I've got a lot of sympathy with what you're saying. Înțeleg ceea ce ați spus, însă trebuie să rămânem la uh, părțile tehnice ale raportului. Silvia. Uh, Brian, uh, vreau să, în ceea ce privește titlul cu Marea Neagră, uh, repet, dacă vă uitați cu atenție la harta privind Marea Mediterană, există și acolo țări care nu sunt state membre ale Uniunii Europene. Și totuși se vorbește de Marea Neagră. Ori discutăm despre mări la care uniunea europeană are ieire deci eu cred că în ceea ce privete harta cinci șase este o problemă i cred că este momentul să o corectăm. că o facem mai târziu sau nu cred că este greit să nu facem corecia acum. în ceea ce privete actul de aderare din două mii cinci cred că este un principiu i anume că trebuie să menionăm toate actele de aderare. rămâne ca după aceea atunci când se modifică hările practic verificarea să se facă ținând cont de ultimele noi state membre intrate în uniunea europeană. deci nu cred că există nicio problemă juridică cu, a, cu introducerea actului de aderare din două mii cinci ținem cont de o realitate și menționăm ultimele două acte de adeziune la uniunea europeană. mulțumesc. I, I, I've answered on 2003, 2005. The fact, în ceea ce privește 2003-2005 am răspuns deja. Dar uh, faptul că se numește Marea Mediterană uh, nu, pot, nu poate fi schimbat acum. Dar uh, uh, dar uh, denumirea Marea Neagră uh, nu poate fi modificată acum, ci doar în revizuirea, în documentul de revizuire. Eu acum trebuie eu acum nu pot să încep să fac modificări de nume, trebuie să lucrez cu ce am la dispoziție. Și asta pentru că este un raport tehnic trebuie să corectăm uh, anume, anumite erori pentru a putea merge mai departe. Nu știu dacă reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul, să mă ajute să mă salveze, să-mi aruce colacul de salvare, pentru că, iată, eu încerc să uh, vă spun răspicat că nu este vorba de revizuirea orientărilor rețelelor europene de transport aici. Reprezentantul comisiei dorește să ia cuvântul? Domnule președinte, nu pot să fiu mai, con- mai convingător de pe, decât dumneavoastră, dar pot prezenta uh, chestiunea diferită în ceea ce privește amendamentul 4. Considerentul 20 nu spune că avem 15, 25, 27 hărți, ci eh, spune că avem o nouă anexă cu toate statele membre, iar propoziția care se referă la actul de aderare 2003 se află acolo. Uh, fiindcă motivul acestui exercițiu este faptul că a existat erori în, um, în actul de aderare din 2003, um, care nu s-au repetat în 2005. Aveam, aveam deja hărțile potrivite uh, pentru România și Bulgaria în decizia din 2006, astfel încât uh, redactarea aceasta nu se referă la um, orientările tente, ci la procesul de reformulare. Iată de ce uh, s-ar putea să, ca această formulare să pună anumite, să nu fie mulțumitoare politic, dar este uh, mulțumitoare din punct de vedere juridic. În ceea ce privește celelalte amendamente, domnule președinte, sunt de acord, sunt de acord cu dumneavoastră că um, ar trebui să discutăm problemele de conținut la uh, odată cu revizuirea rețelelor de transport europene. Nu discutăm uh, despre hărți, despre metodologie. Vom avea, veți avea un document din partea Comisiei în această primăvară care care uh, va fi discutat cu, parlament, cu Parlamentul și uh, avea ocazia pe parcursul anului 2010 să discutați chestiuni de conținut. Domnul președinte, o să um, o să um, opresc aici această discuție. Veți lua hotărâre într-un sens sau altul mâine la vot. Eu am încercat să vă explic motivația din spatele um, acest, uh, acestei hotărâri. Doamna Țică, vă dau încă o dată cuvântul. I, uh, as I understood, it is redundant. Din câte am înțeles, este redundant din punct de vedere al Comisiei să se menționeze tratatul de aderare din 2005. Dar asta înseamnă că nu există niciun o contravenție a principiului legal. Din punct de vedere legal, aș dori să se introducă aceste acte pentru că este important să se menționeze toate tratatele. Bun. Deci, s-a spus că nu există o problemă în 2005, noi uh, remediem problema în legătură cu 2003. Bun, deci vom vota mâine. Uh, următorul punct pe ordinea de zi este raportul domn, domnului Kuhn în legătură cu regiunea Mării Baltice aveți cuvântul și voi ruga vicepreședintele să preia pentru următoarele 15 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de Comisie TRAN, uh, suntem uh, comisie cu competențe parțiale în ce privește Marea Baltică și de aceea Um, vreau să fac câteva observații din punct de vedere al um, politicilor uh, de transport uh, în legătură cu regiunea Baltică. Uh, sigur că transporturile, rețelele și căile de transport reprezintă arterele principale um, dintr-o regiune și în regiunea Baltică trebuie să ținem cont de, cu atât mai mult de de aceste uh, căi de comunicare. În regiunea respectivă, atât Rusia cât și Norvegia sunt niște riverani, să le spunem, niște vecini foarte importanți, deci nu putem vorbi doar de rețelele transeuropene, ci trebuie să includem și rețelele paneuropene și cele care trec dincolo de limita europeană. Uh, un aspect foarte important. Infrastructura existentă, că vorbim de căi terestre, feroviare sau navale, maritime, infrastructura existentă trebuie dezvoltată. Acest lucru l-am constatat uh, în consens cu raportorii din umbră. De asemenea, am căzut de acord asupra faptului că marile axe de comunicare, cum ar fi TEN 1, de la Palermo la Berlin să fie continuată până la Marea Baltică. Inclusiv uh, autostrada maritimă TEN-21 și Rail Baltica, care este un uh, proiect feroviar, și acestea trebuie uh, dezvoltate. Nu trebuie uitate nici uh, căile uh, interne uh, de transport uh, uh, naval care leagă Marea Baltică cu rețeaua uh, fluvială. Aici foarte importante sunt aspectele de mediu, dar trebuie în același timp să avem în vedere care este potențialul de dezvoltare al acestor artere de transport fluvial intern. În strategia pentru Marea Baltică, ne bucură că uh, am fost incluși în planul de acțiune al Comisiei și urmărim în același timp ca un obiectiv principal uh, dezvoltarea acelor căi uh, maritime de scurtă distanță. Acest lucru însă nu trebuie să se întâmple astfel încât să punem piedici în calea transportului maritim, de exemplu prin creșterea Uh, taxelor și accizelor pe uh, combustibilul naval. Acum, uh, securitatea transportului maritim și fluvial, un aspect, iată, foarte important, care nu poate fi separat de componenta de turism a transportului naval Există în anumite zone uh, frecventate și de uh, turiști uh, care sunt extrem de frecventate și de nave comerciale, deci în anumite regiuni este nevoie de controlor de trafic naval mai important ar trebui să atragem de aceea atenția asupra acestui aspect. Și cu aceasta ajung la eh, domeniul care privește eh, preponderent comisia noastră, turismul. Eh, o, un forum de specialitate a evidențiat posibilitățile de expansiune ale sectorului turistic din această regiune și a subliniat că un element este central, că accesibilitatea regiunii trebuie să crească. De ce este, nevoie, de ce este uh, esențială accesibilitatea? Pentru că uh, există un rezervor de populație care uh, vine din împrejurim și care ar putea, uh, de exemplu, prin practicarea sporturilor nautice, dar și pentru alte activități, să um, uh, acceseze aceste re regiuni. Spațiul Mării Baltice ar trebui uh, prin, uh, noi că, prin consolidarea rețelelor de transport să uh, poată asigura o dezvoltare comercială, dar și turistică pentru această zonă. Mulțumesc! Ja, Herr Vorsitzender, Herr Kuhn, äh, meine... Domnule președinte, domnule Kuhn, stimați colegi, și raportorul nostru din umbră se află încă pe drum undeva între Lituania și Bruxelles, deci uh, nu pot decât să uh, îl uh, înlocuiesc și în numele lui să spun că suntem în asentimentul dumneavoastră, domnule raportor Cun. Un singur aspect la punctele 5 și 6 și le-ați menționat și dumneavoastră, cred că trebuie să ne gândim uh, dacă nu cumva ar trebui să mai uh, uh, reevaluăm zona de emisii, regiunea Baltică. Mă refer aici la accizarea combustibililor cu conținut de sulf ridicat. Trebuie să facem în așa fel încât să nu deviem transportul din nou pe șosea. Mulțumesc! Merci, monsieur Fleckenstein. Monsieur Van Dalen, vous avez la parole. Mulțumesc, domnule Van Dalen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Colegul nostru care cunoaște cel mai bine acest uh, punct nu este în sală în acest moment. Aștept ca acest coleg al nostru să depună câteva amendamente. Îi mulțumesc oricum domnului Kun pentru aceste punct, 10 puncte care sunt cele mai importante. Cu toate acestea, am dorit să acordăm atenție mai mare a la localizarea statelor baltice în relație cu Rusia. Granița cu Rusia, procedurile vamale, care uneori sunt foarte complexe și pot să dureze mult. De asemenea, aspecte care se leagă de siguranța și, și securitatea de mediu, care sunt îngreunate de relația cu Rusia și care pot să creeze impedimente în relația cu statele baltice. De asemenea, aveți dreptate când spuneți că uh, statele baltice sunt izolate în ceea ce privește rețelele transeuropene. Salutăm textele dumneavoastră, însă Poate pe aceste puncte ați putea să fiți puțin mai clar. Ja, ich wollte mich auch für den Bericht bedanken und der, äh, die Konzentration auf das Wesentliche. Domnule președinte, în general, întotdeauna suntem de acord, dar problema e când apare detaliu. În ce privește Uh, coasta uh, Mării Baltice, uh, sigur că suntem de acord, dar dacă săptămâna trecută am s-a spus că nu este finanțabilă legătura dintre Berlin și, și coasta Balticii, nu, situația este altfel. Mă gândesc, de exemplu, la Scandinavia. Întregul Uh, trafic feroviar către Scandinavia este uh, dirijat uh, pe, pe un singur mare pod și este apoi dirijat spre, spre Hamburg, care este o zonă foarte, foarte dens circulată. Știm că peste podul Fehmarn Belt s-ar, s-ar putea face o legătură mult mai, mult mai bună. Deci un pod mare întotdeauna este bun pentru cel care construiește, dar nu neapărat este o legătură uh, rațională. Deci uh, atractivitatea unui astfel de obiectiv uh, este este o, o chestie care se consacră în timp. Deci nu știu, de exemplu, de ce nu se face legătura prin Rostock. Uh, da? Ar fi mult mai rațional. Știm care sunt apoi uh, problemele uh, uh, cu rețelele feroviare în statele baltice. Lituanienii spun că nu construiesc, nu dezvoltă rețeaua pentru că nu vor polonezii, polonezii zic că ar, ar putea, dar letonii nu vor. Deci fiecare dă vina pe celălalt. Cel puțin cel puțin este clarificată problema patamentului, deci măcar mergem pe, pe aceleași osi dintr-un, dintr-o țară în alta. Deci între Hanovra și Berlin putem accelera traficul feroviar. Dar trebuie ca punctele eh, nodale trebuie să, să se rezolve. Deci cât eh, vreme nu avem soluționată problema la Berlin sau la Hamburg, nu putem vorbi de, de eh, mari axe de legătură între diferitele regiuni. Trebuie să stabilizăm sectorul feroviar pentru că, pentru că trebuie ca hinterlandul porturilor să fie cât se poate de bine conectat cu infrastructura porturilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Eh, urmează reprezentantul Comisiei. Nu există alte intervenții pe acest raport. Chiar și raportorii din umbră sunt în majoritate absenți. Eh, așa că dăm cuvântul domnului Cun pentru răspuns, răspuns acum. În primul rând, mulțumesc colegilor pentru sprijinul pe care și l-au exprimat pentru această macroregiune Marea Baltică. Uh, colegul Fleckenstein a vorbit despre un aspect uh, care evident are legătură cu competitivitatea uh, transportului naval în Marea Baltică. Vom reveni asupra acestei chestii în, în, într-un dialog bilateral. Van Dalen a vorbit de un domeniu Eh, care este în principiu mm, în regulă, dar care este un, un punct nodal eh, și pentru nave comerciale de transport de pasageri. Eh, există porturi care sunt, care sunt foarte aglomerate pentru că, pe de o parte, acostează acolo foarte multe petroliere, pe de altă parte, de acolo pornesc nave de croazieră. Uh, deci uh, aici uh, siguranța traficului naval trebuie îmbunătățită și uh, dacă se dezvoltă aceste rețele transeuropene spre Baltica, trebuie să avem în vedere și acest aspect. Din păcate, nu pot face mai mult decât am făcut în raportul meu, pentru că nu comisia noastră este, în primul rând, competentă pentru, pentru această temă. Însă, trebuie să ne aducem și noi contribuția la, la realizarea unui concept uh, care să fie totuși unitar în caracterul său. Uh, regiunea uh, Baltică însă trebuie să fie și o regiune de turism importantă și de aceea mulțumesc și pentru observațiile care au făcut referire la turism. Mulțumesc. Eh, mi un momento, mi sono distratto un poco. Volevo solamente suggerire al relatore sul fatto che... Îmi cer scuze, uh, n-am fost atent uh, mai înainte, dar vreau să spun un lucru raportorului. Când el vorbește de conectarea coridoarelor de transport uh, cu regiunea Balticii, atunci coridorul 23 care trece de la Viena la Gdansk, cred că este unul foarte important pentru că el ar putea să lege Baltica de Mediterana așa cum a spus-o și raportorul în documentul său. Mulțumesc! Bun, am încheiat uh, cu acest raport. Haideți să vă dau și datele. Data uh, de 2 martie pentru depunerea amendamentelor. Vom discuta amendamentele pe 22 martie în comisie, iar votul uh, în comisie va avea loc pe 23 martie iar votul uh, raportului în Comisia Regii va avea loc pe 26-27 aprilie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de descărcarea la Comisiei. Doamna raportor, văd că nu este aici. În stânga văd că sunt multe locuri libere, din păcate. Domnul Kramer s-ar putea să aibă niște observații de făcut. Este vorba de descărcarea de gestiune a comisiei. Și spuneam că uh, doamna raportoare pentru aviz nu este prezentă. Domnul Kramer are a înaintat un amendament. Uh, două, nu cred că e nevoie de, de observații aici, fiindcă sunt ușor de înțeles aceste amendamente. Uh, mai există și, și alte amendamente înaintate. Mâine vom vota în comisie acest document. Nu sunt uh, probleme. Apoi avem uh, descărcarea de gestiune pentru agenții. Nici aici nu avem uh, aspect uh, specific de discutat. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, avem uh, totuși o luare de cuvânt. Alors, vous avez la parole. Uh, uh, Vous intervenez globalement sur la décharge des... Doriți să las cuvântul privind descărcarea de gestiune a agențiilor. Sorry. <laughs> I think a lot of us have had... Cred că mm, mulți dintre noi am avut probleme cu zborurile astăzi. Situația a fost destul de complicată, dar Ehm, vreau să vorbesc despre descărcarea privind EMSA, IASA, ehm, CESAR, CESA. S-au uh, înaintat uh, amendamente în ceea ce vește EMSA, doamna Sender, a înaintat unele amendamente. pentru a sublinia planificarea detaliată a, și strategia detaliată a agenției și sunt de acord cu aceste amendamente 1 și 2 în ceea ce privește raportul EMSA privind Agenția Europeană de Aviație. S-au înaintat uh, unele amendamente, inclusiv uh, unele din partea mea, un amendamente noi, în care ridic uh, întrebarea transferelor semnificative. Aici am întâmpinat unele probleme în ceea ce privește personalul și uh, se mai pun uh, probleme de natură generală cu privire la EASA, iar aici se face referire la grupul de lucru interinstituțional care a fost înființat cu privire la agenții, iar acest acest grup de lucru aduce Comisia, Consiliul și Parlamentul la oaltă. Acest grup de lucru care și-a reluat activitatea ar trebui să sublinieze această chestiune. Doamna Sender a înaintat același amendament în ceea ce privește previziunile și planificarea detaliată cu care sunt de acord. Și domnul uh, Balsitis solicită obiective și indicatoare și uh, anumite indicatoare ale rezultatelor și sunt de acord cu acest amendament 5. Apoi în ceea ce privește agenția feroviară, um, domnul... Uh, avem două amendamente aici cu care nu sunt de acord, fiindcă um, eu am dorit să pun în evidență această chestiune la cele două sedi ale agenției. Sunt de acord că la amendamentul 1 s-a încercat găsirea unui compromis prin faptul că se recunoaște, se recunosc costurile suplimentare. Apoi mai avem amendamentul 1 pentru CESA al domnului Balsitis. Uh, am înțeles că a fost, că a fost retras amendamentul, nu-l vom vota. Bun, cred că pot să mă opresc aici în ceea ce privește observațiile cu privire la amendamente. Nu aveam prea multe de spus, fiindcă uh, lucrurile sunt destul de simple. Vă mulțumesc. Doamna Foster a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Jensen pentru această prezentare amănunțită și cuprinzătoare a tuturor descărcărilor de gestiune. Nu vreau să reiau uh, comentariile pe care le-am făcut la schimbul de păreri inițial. Vreau să mulțumesc uh, președintelui Comisiei pentru că l-a invitat pe Patrick Key, care, cu care am discutat despre CESA uh, Uh, cu privire la Cesar și uh, Așa cum a spus uh, și antevorbitoarea mea, amendamentele înaintate au fost foarte bune, un amendament a fost retras privind Cesar. Problema nu este că nu vrem să sprijinim descărcările de gestiune în principiu, dar s-au ridicat probleme fundamentale în ceea ce privește EASA, dar și CESAR într-o mare măsură. Cu toate că um, acum că Patrick Key se ocupă de CESAR, suntem mai liniștiți pentru că este o persoană foarte competentă care cunoaște dosarul foarte bine, dar uităm că uh, industria bagă foarte mulți bani uh, atât în, uh, în CESAR pentru că aici nu este vorba doar de ce oferă Uniunea Europeană și EASA, pentru că aceasta deține două treimi din finanțare. Două treimi din finanțare din partea industriei. Vă rog frumos, domnule președinte, puteți să-i împiedicați pe colegii noștri să aibă uh, conversații particulare în sala de ședință? Vă mulțumesc. Cum spuneam, una e să avem uh, o discuție despre uh, fondurile de la Uniunea Europeană pentru funcționarea agenției, dar cum am spus, două treimi din finanțarea uh, EASA vine din partea industriei. Industria oferă locuri de muncă și nu numai atât astfel încât uh, neajunsurile pe care le-a semnalat doamna Jansen nu sunt atât de simple. Pe de o parte, într-adevăr, dorim să, să sprijinim, să fim de acord cu, desc- cu descărcarea de gestiune pentru ca lucrurile să poată progresa și, într-adevăr, um, unele și amendamentele sunt foarte pertinente, dar trebuie să primim uh, unele asigurări că se vor lua măsuri, domnule președinte, pentru a soluționa aceste chestiuni uh, fundamentale, pentru că este vorba de foarte mulți bani și, de, și uh, aceste agenții sunt uh, foarte importante. Um, domnule președinte, vreau să vă reamintiți că v-am cerut să discutăm despre EASA pentru că se pun mai multe probleme, iar dumneavoastră ne-ați spus că uh, dacă toți coordonatorii sunt de acord și sper că acest lucru se va întâmpla, vom putea discuta despre uh, Agenția Europeană privind siguranța aviatică. Între timp, așa cum am spus, uh, mulțumim doamnei Jensen pentru activitatea sa, pentru munca sa, dar acum nu știm ce să facem, să sprijinim descărcările de gestiune cu semnele de întrebare care au fost ridicate. Avem nevoie de mai multe asigurări că aceste măsuri fundamentale concrete vor fi luate. Poate Comisia ar putea să ne ofere aceste asigurări sau agențiile, dar cineva trebuie să ne spună că da, se vor lua măsuri pentru a soluționa aceste probleme în momentul Um, în care avem descărcarea, de gestiune, mai ales pentru EASA și pentru CESAR. CESAR. Mulțumesc, domnule Bradburn, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Foster a fost foarte diplomată în comentariile sale. Eu nu voi fi atât de diplomat, fiindcă m-am săturat pur și simplu de EASA. De ce? Pentru că, unu, nu oferă deloc uh, randament și mă bucur că raportul doamnei Jensen a reperat foarte multe din, din neajunsurile acestei agenții, dar mă enervează și abordarea sa, dacă orice mișcă trebuie reglementat. Și după cum știți, domnule președinte, pentru că am avut uh, corespondență în acest sens, uh, se pare că acum EASA dorește să reglementeze un uh, sector care nu este comercial, este vorba de um, este unul de um, de agrement, este vorba de de planoare. Um, aș putea să să vă spun mai multe, domnule președinte, dar nu vreau să mă enervez prea mult. Dar, domnule președinte, aceste agenții trebuie trase la răspundere și trebuie să avem o, o audiere, o anchetă a activităților uh, activității agenției în Parlamentul European. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bradburn. Nu avem reprezentant uh, din partea comisiei. Doamna Ayala Sander a sosit. Uh, o să dau cuvântul tuturor celor care l-au solicitat. Uh, mai întâi, uh, domnul vicepreședinte, voiam să vă spun, uh, doamna janssen o să reiau ceea ce am spus la raportul privind agenția feroviară. Avem un... Ar fi um, ridicol să avem două agenții, dar scopul nostru aici este reducerea costurilor într-un birou, să avem uh, experți internaționali aproape de uh, agenția feroviară, dar nu în agenția însăși. Așa cum am spus deja, uh, industria și statul au finanțat 50% din construcția agenției europene pentru ca uh, această sarcină financiară să nu depășească bugetul prevăzut. Iată de ce am înaintat acest amendament, fiindcă uh, Realitatea uh, este faptul că uh, costul acestei agenții uh, este mai scăzut pe metru pătrat decât pentru celelalte agenții, pentru că amortizarea a fost um, împărțită la doi datorită faptului că am avut um, un sprijin financiar din partea statului și colectivității locale. În ceea ce privește celălalt amendament, suntem de acord aici că nu vreau să schimb natura amendamentului dumneavoastră, dar în domeniul feroviar nu prea se găsesc experții din două motive. Unul pentru că experții feroviari sunt o, o specie pe cale de dispariție, sunt bătrâni, tinerii nu prea sunt atrași aici și statele care au probleme de restructurare a, a domeniului feroviar nu nu-și lasă să scape printre degete experții, avem probleme de recrutare aici, nu putem astfel să ne uh, îndeplinim prevederile de angajare. Doamna Ayala Sander, uh, vă dau cuvântul uh, pentru raportul dumneavoastră ca să intrăm într-o oarecare ordine. Mulțumesc, uh, Brian. Îmi pare foarte rău că am întârziat, uh, am fost la Cocobu, am avut de prezentat uh, un document, iată de ce am întârziat aici. În ceea ce privește descărcarea de gestiune, am fost înainte de două amendamente de către domnul Kramer, pe care le accept, fiindcă e vorba niște solicitări făcute anterior și sunt de acord cu acestea. Iar uh, celălalt amendament uh, sublinează nevoia explicării pasagerilor uh, uh, explicării drepturilor pe care le au pasagerii. Dacă toată lumea este de acord cu amendamentul meu în care am uh, încercat să introduc și elementul turismului pentru ca acesta să fie mai vizibil în descărcare, înseamnă că suntem cu toții de acord, nu avem nicio problemă. Iar în ceea ce privește raportul doamnei Jensen, vreau să-i mulțumesc pentru activitatea făcută, faptul că a studiat în amănunt bugetele tuturor agențiilor. Um, în ceea ce privește uh, EMSA, vreau să introduc două amendamente pentru că colaborăm cu EMSA de ani de zile și am discutat în amănunt uh, această chestiune, iar EMSA este de acord că Parlamentul um, a avut niște păreri pertinente în ceea ce privește funcționarea și costurile, dar uh, acum um, se pare că au mai rămas totuși unele goluri în ceea ce privește activitatea acestei agenții, uh, în ceea ce privește mai ales uh, absorpția um, um, alocațiilor financiare, creditelor Ceea ce înseamnă că bugetul nu este foarte limpede întotdeauna. Iată de ce se dorește înaintarea acestor amendamente pentru a cere mai multe clarificări din partea EMSA. În ceea ce privește EASA, Agenția Europeană de Siguranță Aviatică, mi s-a solicitat uh, o planificare mai detaliată în primul unele amendamente, fiindcă Comisia a transmis uh, acest mesaj. Doream uh, o simplă lămurire aici. Care este mandatul grupului interinstituțional? Controlul procedurilor intră în competența acestui grup prin, uh, prin aceasta doriți să, să sporiți competența grupului? Doamna Jensen, bănuiesc că aceasta este intenția dumneavoastră, dar, dar nu să iasă din uh, sfera de competență a COCOBU. Acest grup nu face decât să sporească controlul efectuat deja. Acum, um, în ceea ce privește aceste două sedii ale Agenției Europene Feroviare, știm că um, aici se face un efort susținut pentru a îmbunătăți uh, activitatea acestei agenții și uh, în egală măsură am dorit să analizăm um, anumite dificultăți specifice, fiindcă această agenție dorește să angajeze uh, mai multe persoane, ceea ce este destul de dificil la ora actuală. Îmi dorim mai multe lămuriri aici, fiindcă uh, nu cred că este o problemă de organizare a agenției, ci pur și simplu așa stau lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Uh, deci am înțeles că comentariile doamnei Foster nu au fost, au fost mai diplomate decât ale domnului Bradburn. Uh, doamna Jensen, uh, sunt de acord cu doamna Foster și cu domnul Bradburn asupra faptului că ar fi binevenit ca această comisie să se întâlnească cu reprezentanții agenției uh, Uh, EASA și să discute problemele pe care le percepem noi și problemele cu care se confruntă ei, mai ales pe viitor. Grupul interinstituțional, m-ați întrebat ce înseamnă acest grup. Acest grup s-a născut în urma faptului, ca rezultat a faptului că numărul agențiilor crește, iar unele dintre ele se poate spune că înlocuiesc un anumit, o anumită administrație și um, banii s-au luat uh, din bugetul um, um, suplimentar uh, celui administrativ. Deci se iau uh, bani uh, de la funcționare pentru administrație. Acesta este unul dintre subiectele care au fost discutate, chiar dacă nu este o prezentare exhaustivă a problemei. Uh, Parlamentul um, s-a întrunit cu um, Consiliul și Comisia și au căzut de acord asupra unei proceduri care trebuie respectate în momentul în care se înființează o agenție, e vorba de evaluarea impactului, precum și o, un studiu al um, costurilor și beneficiilor aferente Acum uh, doi ani, Comisia a făcut o evaluare a întregului sistem și a um, conchis că este nevoie de o revizuire sau poate chiar un nou acord interinstituțional. S-a înființat acest grup interinstituțional, vom vedea ce comisari vor participa la acesta, dar înainte de alegeri Aveam comisarul pentru buget, pentru control bugetar și trei um, reprezentanți ai Parlamentului European, trei deputați și reprezentanți ai Consiliului. Acum avem deputați de la grupurile uh, cele mai mari din Parlamentul European. Eu, una, eu sunt unul dintre deputații uh, care fac parte din acest grup și primim studii privind uh, evoluțiile agențiilor europene, problemele care se confruntă acestea și soluțiile posibile. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să înlocuim această comisie sau COCOBU sau Comisia pentru Buget, orice altă comisie. Este pur și simplu uh, o încercare de a analiza posibilitatea unui nou acord interinstituțional. Este foarte interesant să analizăm conținutul într-un astfel de context și, în egală măsură, să avem posibilitatea de a avea o transformare mult mai vastă pentru că multe probleme sunt general valabile pentru toate agențiile, cum ar fi reglementările privit, privind personalul, reglementările financiare și acestea pun probleme uneori. Mi-amintesc că um, o agenție a spus că este Uh, imposibil să găsim participanți la o licitație pentru 30 de telefoane mobile. Câteodată este foarte greu să um, se respecte um, um, reglementările instituțiilor europene. Mai sunt și alte probleme uh, cum ar fi faptul că Consiliul Director este reprezentat de uh, toate statele membre și Comisia, bineînțeles, joacă un anumit rol, dar, până la urmă, cine este răspunzător uh, mi-amintesc că odată am uh, întrebat pe domnul Baro, comisarul pentru transport de atunci, am adresat o întrebare privind uh, privind unele uh, avioane care erau anumite probleme, uh, e vorba de acceptarea acestor avioane de către Danemarca și Austria, dar uh, EASA refuza să-și dea acordul. Am întrebat, uh, am întrebat uh, ce se va întâmpla până la urmă. Um, cine greșește, EASA sau agențiile naționale? Iar domnul comisar mi-a citit o, o scrisoare de la EASA și nu a reușit să răspundă la întrebările adresate de mine și de alții. Am văzut am dat seama din atitudinea domniei sale că nu era mulțumit de modul cum fusese abordată chestiunea, pentru că el era cel tras de urechi, dar până la urmă nu putea, nu avea, nu putea să facă nimic, nu putea să îl concedieze pe eh, directorul eh, general eh, și așa mai departe. Trebuie să vedem pe umerii care de răspunderea și este foarte important să, să facem acest lucru în acest context, dar și într-un context mai larg, fiindcă acest lucru va reapărea și e un exercițiu pe care trebuie să-l facem din când în când. Vreau să vă spun că sunt de acord cu amendamentele dumneavoastră și voi uh, analiza, reanaliza amendamentul privind uh, problemele de personal care se confruntă Agenția Europeană de Agenția Feroviară Europeană. Este adevărat că e greu um, să atragem personal, fiindcă, într-adevăr, nu avem experți um, feroviari la nivel european, avem experți la nivel național, deci iată ne confruntăm cu multe probleme. Domnule, cum doreați să las cuvântul? Pe scurt, vă rog. Uh, Colegul nostru, Italas, din păcate nu este aici, dar cunoaștem cu toții motivele. E transportul de vină. În legătură cu agenția, suntem de acord cu raportarea doamna Jensen în ce privește Agenția Europeană Feroviară. Eh, eh, colegul McKay a prezentat niște propuneri pe care le vom susține. E clar acest lucru. În ce privește comisia și evaluarea, raportul de valoare, întreb și rog în același timp dacă la amendamentul 2, alinatul 9A, nu am putea avea un vot pe părți. Prima parte ar merge până la Fields of Tourism și al doilea uh, s-ar la, la partea a doua și la alinatul care începe cu Welcomes the Legal și așa mai departe. Mulțumesc. <laughs> Domnule Cun, pentru dumneavoastră, oricând se face un vot pe părți, atâta vreme cât această dorință se anunță din timp. Vreau să întreb pe doamna Alexander dacă este de acord cu, cu acest uh, vot. Sí. Lo perdone, mm, președinte, lo que no le entendí exactamente hasta dónde llega. Uh, îmi cer scuze, nu am înțeles eh, exact eh, până unde vroiați prima parte. V-ați referit la, la cadrul bugetar multianual? La ce v-ați referit? Paragraf 9a. Este vorba de 9a, spune domnul Cun, alinatul 9a, amendamentul 2, și prima parte ar ține până la cuvintele Fields of Tourism. Și a doua parte ar începe cu And welcomes the new legal și așa mai departe. E bine așa? Acum ați găsit? <laughs> we have now not the, the voting situation. But we would assume that if you want to split oricum, înțeleg că doriți să, să se facă un vot pe părți pentru că nu sunteți de acord cu una dintre aceste părți, nu? Bun. Indiferent de opțiunea noastră, dăm curs solicitării noastre și vom vedea la vot care va fi rezultatul. Evident, este dreptul dumneavoastră să solicitați acest vot pe părți. Mulțumesc că atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul, eh, raportul El Hadraui eh, a fost, eh, de fapt, un raport inițial redactat în cadrul Comisiei Econ. Oricum, vom începe discutarea amenamentelor. În numele domnului El Hadraui voi face câteva observații generale. Ehm, nici domnul Hadraui încă n-a sosit. Se pare că esența documentului ar fi ca uh, șoferii uh, liber profesioniști independenți să poată fi incluși în regulile care se aplică uh, uh acestei uh, reglementări. Deci există uh, o mare dezbinare, ca să zic așa, divergență de opinie între, între două tabere mari, domnul El Hadraui ar, a încercat să găsească un compromis incluzându-i pe eh, șoferii eh, profesioniști independenți în condiții favorabile sau mai favorabile ehm, eh, în această reglementare privind timpii de conducere permiși. Nu știm încă dacă în această comisie poziția exprimată de domnul El Khadraoui se va bucura de o majoritate, pentru că în discuțiile până de până acum întotdeauna au fost neînțelegeri în această privință. Știu că domnul de Gros și uh, doamna Jensen au uh, uh propus niște amendamente care uh, încearcă să arunce o lumină cu totul nouă asupra acestei probleme Uh, vizând inclusiv uh, șoferii și autovehiculele de până la 3,5 tone. Eu uh, cred că includerea acestor șoferi și acestor autovehicule în directiva privind timpii de conducere nu ar avea neapărat um, o cauză de câștig Eh, pe de-o parte ar putea fi incluși șoferii, dar nu neapărat și autovehicule comerciale de până la 3,5 tone. Așa, privită din exterior, problema, cred că putem spune că dacă se va adopta uh, linia propusă de raportorul din Comisia TRAN, s-ar putea ajunge la o soluție de compromis în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și mai târziu în plen. Sunt încă elemente din raportul El Hadraui care s-ar putea să nu treacă de, să nu fie incluse în dosarul final respectiv, să nu treacă în plen. Uh, trebuie de aceea să uh, avem în vedere aceste aspecte atunci când uh, Comisia TRAN va elibera avizul său la acest raport. Așadar, Zaid, doar am făcut câteva prezentări generale, n-am intrat în detalii și am, am evidențiat doar principalele probleme, asta pentru că, pentru că te așteptăm. Așteptam să sosești. Așadar, uh, îți dăm mai întâi cuvântul, după care deschidem uh, dezbaterea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Nu este o situație foarte fericită să ai două rapoarte care se discută în același timp în două comisii diferite, dar uneori situația nu poate fi evitată. Aș dori să pun accentul pe amendamente, bineînțeles. Deja am discutat aceste amendamente cu raportorii din umbră. În general, aș dori să știți că am depus și eu câteva amendamente suplimentare care corespund cu amendamentele și principiile mele de acum câteva săptămâni. După cum știți deja, am încercat să elimin diferențiare de, de 50-50% dacă uh, șoferii uh, angajați independenți să intre sub incidența acestei directive sau nu. Am uh, depus câteva amendamente suplimentare care pun accentul pe reducerea poverii administrative, de exemplu, Eh, obligațiile de înregistrare trebuie să fie limitate la înregistrarea tahigrafului pentru eh, șoferii independenți. Acest lucru răspunde la câteva critici care au fost eh, exprimate împotriva includerii șoferilor independenți în acest text. Pentru categoria șoferilor independenți de autobuz, am introdus perioade de odihnă, am vorbit despre înregistrarea pasagerilor, care urcă și coboară. Știți că este foarte important să se noteze timpul de odihnă și încărcarea și descărcarea pasagerilor. De asemenea, am introdus o unitate fixă de timp pentru alte activități pentru șoferii independenți. La amendamentele 36 și 37 încerc să specific datele care trebuie să fie înregistrate de către tahigraf. Însă acestea sunt toate amendamente care sunt bazate pe aceeași idee. Există opinii divergente, unii colegi nu vor ca uh, Uh, șoferii independenți să fie incluși din principiu, alții da. Uh, deci va trebui să votăm mâine și să vedem care va fi majoritatea în comisie. De asemenea și în comisia ocupare va trebui să vedem ce majoritate va exista acolo. Alți colegi domnul Groș, doamna Jensens au uh, depus amendamente care pot fi susținute unele dintre ele. De exemplu, se sugerează de facto că șoferii de vehicule sub 3,5 tone ar trebui să fie acoperiți de către prevederile acestei directive. În amendamentul 27, domnul Lightfield, am sugerat să examinăm aceste aspecte, însă că nu va fi la fel de simplu să uh, punem bazele acestui, acestei inițiative. Bineînțeles că această inițiativă va fi discutată și în plenară cu Comisia și cu Consiliul. Amendamentul 23, Groș Jensen, nu îl pot susține pentru că uh, vrea să se, se vrea eliminarea unei, unei definiții a șoferului independent fictiv. Este important să menținem această definiție și obiectivul meu pe termen lung este să se armonizeze aceste inspecții. Nu Mi se pare că este un semnal bun să uh, eliminăm uh, definiția un, aceasta pentru șoferii independenți fictivi. Amendamentul 31 este ok, se vorbește despre consecințele directivei, nu am probleme aici. Doamna Țicău a depus câteva amendamente în legătură cu siguranța traficului, pe care le susțin. Doamna Ortman Cole a depus amendamente în care se referă la schimbul de bune practici și idei între statele membre pentru a ajuta la identificarea uh, șoferilor fictivi, șoferilor independenți fictivi. Uh, mai există însă două independente pe care, amendamente pe care nu le pot susține și uh, mai există amendamentul doamnei Lichtenberg în legătură cu munca de noapte. Știu că există multe, amendam, multe opinii pe acest, la acest domeniu, așa încât vă trebuie să așteptăm votul. Am cinci cereri de intervenții, deci dacă am putea să rămânem la două sau trei minute pentru fiecare intervenție. Uh, și uh, dacă nu ajungem la un acord, va trebui să votăm. Începem cu domnul Kun din partea PPE. În numele PPE, poziția mea este următoarea. Sigur că uh, susținem amendamentele noastre 19 și 30, însă suntem uh, dispuși și la compromis, adică autovehiculele de sub 3,5 uh, tone care sunt conduse de salariați să fie incluși în domeniul de aplicare al directivei. Din statistici rezultă că tocmai în acest sector uh, se constată cele mai multe uh, accidente. Dacă vrem să ne asigurăm că ameliorăm siguranța, atunci trebuie să, să acționăm pe acest sector în primul rând. Însă nu suntem de acord să vizăm uh, toți și să includem în domeniul de aplicare toți șoferi profesioniști independenți problematică ni se pare uh, această, acest statut de independent fictiv, care e foarte dificil de dovedit. Într-un pas ulterior ar trebui să elaborăm o directivă care să se dedice în special acestui uh, subiect. În ce privește munca pe timpul nopții, aceasta este deja definită în, foarte clar într-un instrument legislativ, deci nu cred că trebuie să reinventăm roata acum. Vrem să creștem uh, siguranța traficului rutier, dar vrem să nu uh, pierdem din vedere și unele aspecte sociale și impactul social al măsurilor noastre. După doi ani dorim ca uh, să se facă o evaluare a punerii în aplicare a directivei pentru a putea vedea care din rezultatele ei s-au dovedit până la urmă a fi mai bune și care mai puțin. Und für morgen für unsere Sitzung. Iar în ce privește uh, ședința noastră de mâine, am aflat tocmai de la doamna Jensen și de la domnul Groș, uh, vrem să depunem două amendamente orale în legătură cu 19 și 30. Uh, sunt practic finalizate, deci solicit ca aceste două amendamente orale să fie acceptate. Mulțumesc! Mulțumesc că vă reamintesc că amendamentele pot fi primite astăzi, dar sigur sub rezerva unor eventuale obiecții. Doamna Jensen, în numele ALDE, vă rog. Yes, thank you. Uh, well... Vă mulțumesc. Mulțumesc domnului Hadraui pentru eforturile sale de a ajunge la un acord, însă suntem o situație, într-o situație de 50-50%. Amendamentele pe care le-am depus împreună cu doamna Groș încearcă să arate acest lucru, însă ne referim și la câteva dintre preocupări, știi, spunând că directiva timpului de lucru trebuie să acopere și lucrătorii mobili lucrătorii mobili care nu sunt acoperiți. Eu credeam că șoferii de taxi sunt acoperiți de către directiva timpului de lucru, însă se pare că nu. Însă directiva timpului de lucru ar trebui să uh, includă acești lucrători. De aceea trebuie să aducem amendamente orale la articolul 19 și 30 pentru că problema este că am utilizat uh, persoanele acoperite de către orele de condus și de odihnă, însă în directiva respectivă există câteva excepții care nu sunt incluse în directiva timpului de lucru. Există uh, vehicule militare, tractoare, o listă întreagă de excepții. Și de aceea este nevoie de un amendament la 19 care ar trebui să spună sub incidența aplicării acestei directive, cu excepția limitărilor de la, la 3,5 tone. Însă acest lucru trebuie să apară înscris, pentru că nu are rost să discutăm ceva uh, care să nu fie clar. Acest lucru înseamnă că nu suntem de acord cu amendamentul 27, pentru că nu suntem de acord că ca vehiculele sub 3,5 tone să fie acoperite de directiva timpului de lucru, care specifică orele de condus și de odihnă. Însă acum discutăm directiva timpului de lucru. Acesta, acesta este ideea principală. Văd că există Uh, potențialul să existe 5 sau 6 direcții diferite la votul de mâine. Doamna Lichtenberger? Uh, Frau Kollegin Jensen, es wäre schön, wenn es sich trennen ließ. Ar fi foarte frumos dacă am putea să separăm timpii de condus și de timpul de lucru. Dar, din păcate, aceste chestiuni sunt legate una de alta pentru că este vorba de aceeași persoană. Uh, deci persoana ă, obosește pentru că conduce și pentru că petrece mult timp la lucru în același timp. Deci, din păcate, nu putem separa lucrurile așa cum le putem separa pe hârtie și într-un text legislativ. Apoi un alt aspect. În ce privește acești independenți fictivi, cred că aici e problema cea mai mare. Este absolut foarte clar că Eh, fiecare ar trebui să poată face ce dorește el, at- atâta vreme când eh, nu își deunează decât sieși. Numai că eh, aici nu este vorba de o autopericlitare. Vorbim de pericolul care uh, pornește de la un antreprinzător care merge cu 40, la, uh, 40 de tone supra-solicitat și obosit. Uh, chiar și cu 3,5 tone poți să creez mari pagube. Și dacă considerați că uh, aceste mici autovehicole comerciale sunt, uh, se deplasează pe distanțe mici, atunci poate că acest lucru este valabil undeva la periferia Uniunii Europene. Dar uh, în partea centrală și vestică a Uniunii Europene situația este cu totul alta pentru că tocmai acești oameni deocamdată sunt exceptați de la domeniul de aplicare. Oamenii Uh, uh, se așteaptă ca noi să reacționăm la aceste uh, subterfugii și la aceste uși din dos care sunt folosite. Aveți dreptate. Este foarte dificil să controlezi cine este un independent fictiv și, și cine este cu adevărat, în ghilimele, independent. Da? din păcate, creativitatea în uh, sens cât se poate negativ al cuvântului este foarte mare în acest sector. Însă, când este vorba de e, uh, siguranța rutieră și de o, uh, reguli clare, e, juste de competiție, atunci e, trebuie să, să mergem pe, pe această, în această direcție, cum, după cum v-am spus. Vă rog încă o dată să vă mai gândiți la această temă. Sigur, fiecare vede lucrurile din propria lui perspectivă, dar elementul central, așa cum a spus și colegul El Hadraui, este că dacă controlul va fi la fel în viitor cum este acum, deci foarte, foarte puțin, atunci uh, atunci nu vom avea niciun fel de impact. Deci uh, trimiterea la control și măsurile de control trebuie să fie foarte clară. Mulțumesc. Ik waardeer zeer de inspanningen van collega El Domnule președinte, mă bucur eh, că eh, colegul El Khadraoui a prezentat eh, lucrurile mm, atât de convingător, dar avem nevoie de și de claritate în textul prezentării. Nu cred că această categorie discutată ar trebui să cadă sub incidența domeniului de aplicare dar mâine oricum lucrurile se vor tranșa la vot. Domnule președinte, am o rugăminte. În ce privește amendamentele 24 și 25, aceste două uh, amendamente uh, sunt aproape identice, dar vă rog ca la acestea să facem totuși un vot pe părți. Deci să avem o primă parte și a doua parte. Este o solicitare oficială pe care îmi permit să o depun. Apoi, Eh, m-a uimit ce a spus colegul Kuhn, anume că grupul lui parlamentar ar fi eh, dispus la compromis, dar eh, despre ce compromis vorbi, vorbea oare domnul Kuhn? Aici situația este ori albă, ori neagră. Deci eu, din păcate, n-am observat disponibilitatea la compromis în grupul meu. Dar, mă rog, mâine vom vedea cum vor fi lucrurile. Oh, so... Bun, o să, o să vedem mâine să anunțați eh, grupul dacă e vorba de un eh, grup de un vot pe părți. Right, thank you, Chairman. Well, <clears throat> I'm... Domnul Bradburn, mulțumesc, domnule președinte. Am grupat amendamentele pe trei eh, categorii și mm, cred că comentariile dumneavoastră în absența raportorului au mm, explicat foarte bine problemele care există. În primul rând este vorba de uh, conducătorii auto independenți. Vă amintiți um, că am subliniat faptul că în circumscripția mea, unde uh, sunt foarte multe companii, am aproape 900, uh, dintre care foarte multe sunt micro-întreprinderi, acestea vor fi foarte afectate în activitatea lor de zi cu zi, nu își vor mai putea desfășura activitatea. Domnule uh, președinte, ați, um, ați menționat camioanele a, de mare tonaj albe și șoferii acestora. Um, vreau să le iau apărarea într-un fel, pentru că aici Mă bazez pe experiența mea în uh, zona pe care o reprezint. Uh, este formată din multe comunități rurale, mulți șoferi de astfel de Uh, camioane care transportă marfă. Nu putem reglementa um, această situație pentru că variază de la caz la caz. Doamna Lichtenberg nu cred că a avut uh, această intenție, dar uh, ai pus degetul pe rană. Problema care se, pe care, cu care ne confruntăm în Austria, de pildă, diferă de probleme pe care le avem noi în Marea Britanie, iar noi aici încercăm să avem o soluție general valabilă uh, dar nu există o soluție general valabilă, cel puțin pentru circumscripția mea, de pildă. În ceea ce privește definiția muncii de noapte, timpului de noapte, până acum, cel puțin, a existat a existat uh, ideea că acest că munca de noapte ține de subsidiaritate. Statele membre dau definiția acestui concept. Iar noi acum încercăm să facem uh, exact uh, invers. Nu există nici aici o soluție general valabilă, iar eu o să votez împotriva oricăror acțiuni care uh, Um, vor să treacă astfel de elemente, cum ar fi definiția muncii în timpul nopții, uh, din, de la competențele statelor membre la competențele europene. Reprezentantul Comisiei, domnul Pascarelli. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a făcut o propunere pe care o menține sau s-a făcut un schimb de păreri în această comisie și în Comisia pentru Ocupare. Domnule reprezentant al Comisiei, în continuare acest schimb de păreri este în desfășurare. Îmi cer scuze, uh, spune reprezentantul comisiei, nu am înțeles remarca dumneavoastră, dar o să continu. Uh, am făcut o propunere pe care o menținem, cum spuneam, dar doresc să subliniez faptul că comisia dorește să existe siguranță la locul de muncă, bineînțeles, ă, ca toată lumea și noi încercăm să soluționăm ă, problemele. Dar nu, cred că, nu credem că acesta este locul potrivit, domnul ă, raportor, a încercat să găsească un compromis, dar văd că în comisia dumneavoastră, în comisia pentru ocupare, unde am participat mai devreme în această după masă, există poziții divergente. Și bineînțeles, așa cum a spus și raportorul, până la urmă trebuie să se voteze în comisie și noi uh, avem poziția noastră privind un număr de amendamente. Am dori să ajungem la un acord privind acest text. Bineînțeles, și domnul raportor a încercat să ajungă la un compromis, dar amendamentele 1, 6, 7, 10, 22, 23, 37, 40, care se referă toate la uh, conducătorii autoindependenți, nu se pot bucura de sprijinul Comisiei A în forma actuală, atâta timp uh, cât nu se asigură o punere în aplicare potrivită și atâta timp cât nu se uh, nu se ă, atâta timp ă, cât nu se creează un cadru reglementativ pentru Comisie, pentru statele membre. Ă, se propune în acest raport delegarea unor competențe către, către Comisie pentru a analiza în profunzime aceste probleme. Cred că până la urmă aici depășește capacitatea noastră de a acționa și riscăm să avem o legislație care până la urmă va fi foarte greu de pus în aplicare. În ceea ce privește Uh, vehiculele de 3,5 tone. Luăm în considerare această chestiune, dar uh, la nivel general avem o regulă generală prin care, toată legis- prin care legislația se aplică în vehiculele de peste 3,5 tone și nu putem să um, să reducem această limită ad hoc pentru un anumit regulament și nu pentru altul. Um, acest, um, această, mai, această atitudine ar fi neconsecventă și ar crea o anumită discriminare. Am comandat un studiu privind uh, extinderea legislației la vehicule de sub 3,5 tone. Așteptăm rezultatele acestui studiu și dacă acestea sunt convingătoare, dacă ne arată că uh, este nevoie să se înainteze propuneri în acest sens, o vom face, dar nu dorim uh, să acționăm uh, ad hoc uh, de la caz la caz. Sunt unele amendamente cu care suntem de acord, toate amendamentele care doresc să dea o definiție mai clară a lucrătorilor Uh, angajați și, in, uh, și independenți și această problemă a falcilor conducători auto Iar uh, noi sprijinim toate amendamentele care doresc să lămurească definițiile conceptelor de bază, nu e vorba de 9, 31, 20 și amendamentul doamnei Țicău privind nevoia de uh, sensibilizare cu privire a opiniei publice cu privire la această legislație. Acestea fiind spuse, veți avea mâine vot în comisie. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, să de pe scurt, te rog, după care trebuie să începem reuniunea coordonatorilor. Nu cred că acum vei schimba vreun, vreun punct de vedere, uh, astfel te rog să fii succint. Mulțumesc, domnule președinte. Mai avem timp la dispoziție, mai avem 3 minute. Vreau să um, spun reprezentantului Comisiei și colegilor mei că această directivă conținutul acesteia și obligațiile juridice ale acesteia Uh, respectă sfera de aplicare, toate comentariile prin care se spun că acest lucru nu este fezabil, nu putem, uh, face, uh, nu putem controla situația de fapt în practică. Până la urmă trebuie să vedem ce putem face, trebuie să avem o nouă abordare privind această chestiune. Inspecția joacă un rol foarte important aici. Iată de ce am încercat din răsputeri să avem un sistem de controle pan-european. Mai devreme sau mai târziu vom ajunge la un astfel de sistem. Avem o piață internă, o piață de transport intern, astfel încât trebuie să, până la urmă, trebuie să le armonizăm. Înțeleg că sistemul de inspecție este unul complex, iată de ce am spus la început că nu trebuie să uh, hotărâm asta acum, dăm uh, comisiei timp suficient să uh, analizeze acest lucru și să ne, ofună, să ne ofere propuneri. Înțeleg că Comisia nu este prea fericită de acest aspect și poate că are deja destul de lucru.